everybody. I'm terribly sorry that I did come late here, but I have to tell Bună ziua tuturor! Îmi pare rău pentru această întârziere, însă se pare că <laughs> ceasurile din diferitele săli de reuniuni nu sunt sincronizate. Am fost la o întâlnire unde era prezentă și Eliza Ferrara și ceasul arăta o altă oră. De aceea am întârziat. Dar o să începem. Așadar, imediat ați primit ordinea de zi. Puteți vorbi în uh, limba dumneavoastră, uh, beneficiați de servicii de traducere complete. Nu am primit nicio propunere de schimbare a ordinii de zi, deci o considerăm adoptată. Nu avem comunicări speciale ale președintelui și aveți procesele verbale ale ultimelor reuniuni. Am dorit să discutăm astăzi, de altfel este chiar singura temă de pe ordinea de zi, și anume raportul la jumătatea perioadei, așa cum a fost el uh, înaintat de Pervanche și care a fost tradus în toate limbile. Știți că prima versiune a fost în limba franceză, apoi limba engleză și acum uh, raportul este disponibil în toate limbile. Pervanche Uh, trebuie să sosească. Osmar, uh, permite-mi să termin și apoi îți voi da cuvântul. Vom structura dezbaterea în modul următor. Raportorul va face o introducere a acestei sesiuni, apoi vom avea o dezbatere deschisă și uh, raportoarea va trage concluziile. <clears throat> Trebuie să fim conciși pentru că sunt foarte multe puncturi de discutat. Otmar. Da. Doamna raportor a ajuns deja. Domnule președinte, vroiam, vroiam să vă întreb ceva legat de ordinea de zi. Uh, este vorba despre discutarea raportului, punctul de referitor la discutarea raportului și în ceea ce privește timpul sau calendarul înaintării amendamentelor, permiteți-mi să, să spun următoarele. În grupul meu, dar și în celelalte grupuri parlamentare, uh, au existat o serie de persoane care doreau să, să își spună cuvântul. Prin urmare, doamna raportor, dacă e să atingem obiectivul uh, nostru, și anume acela de a include cât mai multe comentarii cu putință în acest raport, atunci calendarul uh, privind înaintarea amendamentelor este prea uh, restrictiv tema, uh, data finală este 15. Săptămâna trecută am fost la, în China, săptămâna viitoare plec într-o delegație în Statele Unite ale Americii și uh, la data de 15 ar fi uh, data finală de amendament, de depunere a amendamentelor. Prin urmare, nu avem suficient timp. Nu mi-ar plăcea să să transmitem uh, fiecare amendamente compuse de capul nostru, ci mi-aș dori să discutăm în cadrul grupului politic aceste, aceste uh, amendamente și mi-aș dori ca absolut toate persoanele, fie ele membre ale acestei comisii, fie uh, nemembre ale acestei comisii, să aibă ocazia de a își spune părerea cu, părere la acest, cu privire la acest raport. Prin urmare, mi-aș dori să prelungim cu cel puțin o săptămână termenul uh, limită pentru depunerea amendamentelor. Dacă am face lucrul acesta, am avea posibilitatea de a discuta atât pe plan intern, cât și cu doamna raportor înainte de înaintarea amendamentelor. Data de 15 mi se pare prea restrictivă. Domnul președinte, vrem să pun în discuție această temă după, la finele discuției noastre, însă putem discuta despre asta uh, chiar acum. În după amiaza aceasta vom uh, purta uh, discuții între noi, vom avea discuțiile cu uh, experții și ne vom da seama cu siguranță că există foarte multe teme care va, vor necesita o dezbatere ulterioară, aprofundată. Și cu toții ne dorim ca raportul final să cuprindă cât mai multe opinii, să se bucure de, de o majoritate. Nu ne dorim cu siguranță să depunem un uh, raport care să nu obțină majoritatea la finalul procesului și, de asemenea, nu ne dorim un raport care să nu arate așa cum și-a, și-a dorit uh, raportoarea. Și tocmai de aceea sunt într totul de acord cu tine, Otmar. Avem nevoie de mai mult uh, timp. Uh, săptămâna viitoare ne întoarcem din SUA la finele săptămânii și, uh, prin urmare, termenul limită de depunere a amendamentelor ar putea fi restrictiv, după cum spuneai și tu. Fie putem discuta tema aceasta acum, fie la finele ședinței. Ole Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o discuție în cadrul echipei ALDE și, și noi avem aceeași problemă așa că am uh, susține ideea unei amânări pentru termenul de depunere a amendamentelor, cam cu o săptămână, pentru că sunt foarte multe preocupări legate de acest raport și cred că ar fi mai ușor să ajungem la un consens dacă am avea mai mult timp la dispoziție. Susținem așadar propunerea lui Otmar. Sven Giegold. Yes, uh, I, I share the concerns and... Și eu împărtășesc aceste um, preocupări, aceste îngrijorări și cred că ar fi mai ușor, nu numai să avem o săptămână în plus pentru întâlnirile la nivel de grup, dar și dacă am utiliza această săptămână suplimentară pentru un prim schimb de opinii între grupuri. Deci acea perioadă pentru negocieri, ca să putem avea o idee asupra îngrijorărilor și preocupărilor principale ale celorlaltor uh, parteneri. Cred că este important să profităm de acest timp suplimentar. Marcelina Alvarez. Grazie, președinte. Eu solamente comentez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să spun că varianta limba spaniolă nu există. Și că, es... Și da. că, după ceea ce am auzit, se pare că nici nu o să ajungă prea curând, așa încât cred că ar fi foarte util să avem uh, textul în toate limbile. Chris Minburn. Thank you, Mr. Chairman. I Mulțumesc, domnule președinte, și eu susțin această uh, lărgire a termenului. Sigur că mm, colegii noștri au foarte mult de lucru și trebuie să ne asigurăm de o coordonare. Acest lucru este dificil, mai ales într-un grup mai mare. Așa că aveți sprijinul nostru pentru această uh, întindere, extindere a termenului pervanș. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să-i mulțumesc lui Otmar Caras pentru propunerea sa, dar și pentru conținutul și pentru spiritul în care a înaintat această propunere, pentru că dau dovadă poate de falsă modestie, dar tot ceea ce îmi doresc este să discut cu fiecare grup înainte de a-și depune amendamentele, pentru că negocierea trebuie să, folosi, să fie folosită la maxim uh, ca în interiorul fiecărui grup această muncă de coordonare să se poată organiza pe niște baze bune. Dacă nu, vom avea niște procese de frustrare, pentru că în cele o mie de amendamente care vor fi depuse nu se vor regăsi decât uh, unele uh, ale unor persoane care s-au implicat cu adevărat. Însă, sigur că ar trebui să mă și regăsesc în uh, ceea ce cred eu că este firul conducător al acestui raport. Acesta trebuie să rămână uh, ca atare, așa că eu nu am nicio problemă. Trebuie să vedem însă ce fel de... Uh, cum va afecta acest lucru discuțiile și voturile din comisie și apoi din plen. Obiectivul de a avea un vot în comisie înainte de uh, Uh, începutul verii, trebuie să rămână obiectivul nostru principal, pentru că independent de ceea ce se întâmplă în afara instituției noastre, la Comisie, la Consiliu, uh, sigur că forța mesajului nostru ar risca să fie diluată, să fie scăzută. Dar în principiu nu am nicio problemă cu această propunere și vreau să uh, exprim în fața tuturor grupurilor uh, disponibilitatea mea completă de a ne întâlni și de a discuta aspecte care trebuie clarificate în raport, chiar înainte de negocierea amendamentelor de compromis. Dacă, domnul președinte, dacă dorim să votăm la nivel de comisie înainte de vacanța de vară, așa cum spuneai pe vanș, care ar fi termenul limită care ar fi ultima dată posibilă unde am putea avea acest vot. Am putea avea chiar o, o reuniune, extra, o ședință extraordinară a Comisiei. Asta este întrebarea mea. Înțeleg că întârzierea maximă sau extinderea maximă a termenului de depunere a amendamentelor ar fi de o săptămână și ar însemna 22 iunie, dar nu știu dacă o săptămână este suficient, dacă chiar... One week is okay? Este suficient, o săptămână toată lumea acceptă. Asta ar însemna 22 sau 23? Bine, atunci... De fapt, Întrebarea este dacă am putea merge până pe 23. Înțeleg ce înseamnă o săptămână, de marți până marți. Dar miercuri, dacă ar fi miercuri, din săptămâna de după, ar fi prea mult? Translations for vote on the 13th of July with this date. That's the problem. Translations will not arrive well, tran time. Tra translation will, will, uh, could, could... Da, traducerea amendamentelor ar fi o problemă, într-adevăr. Dar dacă am avea traducerile în câteva limbi cheie, ar fi suficient sau așa ar trebui să fie suficient, nu? Așadar, prin decizie unanimă, extindem termenul de depunere a amendamentelor până pe 22 iunie. Da? Bine. La ora 12. 22 iunie la ora 12. Încheiem această parte a discuțiilor și ajungem acum la tema sesiunii din această dimineață și o invit pe Pervanș să prezinte câteva puncte cheie și apoi <clears throat> vom începe dezbaterea, pentru că acum toată lumea a reușit să citească raportul în uh, limba sa. Mulțumesc, domnule președinte. Vă reamintesc că am avut deja un prim schimb de opinii pe 18 mai la Strasbourg Eh, într-adevăr, atunci puțini membri avut ocazia să citească în detaliu raportul. Vă reamintesc că elaborarea acestui proiect de raport s-a încheiat pe 6 mai și de atunci s-au mai întâmplat foarte multe lucruri care, bineînțeles, nu figurează acum în raport, cel puțin în această etapă, și vor face obiectul unor discuții importante pe baza amendamentelor care vor fi depuse. În analiza pe care doresc să vă propun astăzi asupra uh, lucrurilor care s-au întâmplat din 6 mai și noua dimensiune pe care a căpătat-o criza, aș dori ca în deschiderea discuțiilor noastre de astăzi să fac câteva observații. Uh, cred că în spiritul raportului așa cum uh, este el pe masa noastră de lucru, putem spune că foarte multe persoane analizează noua evoluție a crizei ca fiind criza ca fiind criza datoriilor guvernamentale. Și în uh, a, și, această, uh, a, și această cale ar determina analiza și propunerile care sunt făcute pentru ieșirea din criză. Dacă un uh, stat care uh, se, se confruntă cu aceste probleme nu este o situație singulară, pentru că foarte multe țări au astfel de datorii excesive, dar nu sunt neapărat atacate de piețele uh, financiare. Dacă vorbim despre uh, conceptul de guvernanță în zona euro, despre dezechilibrul care s-a înregistrat aici, trebuie să uh, înțelegem elementele de context pentru a analiza această nouă dimensiune a crizei. Acum, în ceea ce privește raportul în sine, s-au făcut multe propuneri și există un echilibru între analiza diagnostic pe care am avut deja ocazia să vă prezint în trecut, nu o să mă repet. Voiam doar să subliniez uh, câteva lucruri, câteva aliniate care mi se par extrem de importante în raport. Nu consider neapărat că discuția ar trebui să se concentreze numai pe aceste puncte, dar pentru mine acestea reprezintă propunerile absolut esențiale. Uh, și citesc uh, acest catalog, uh, această listă, așa cum a fost ea definită, dar uh, sper să putem avea o discuție în acest sens în cadrul uh, comisiei noastre. E vorba de F 150 169 și 216. De ce am subliniat aceste aliniate? Pentru că ele ne permit în acest raport să propunem Uniunii Europene o cale de ieșire din criză. Dacă Parlamentul este de acord cu aceste recomandări, am putea transmite acel mesaj pe care îl așteaptă cetățenii noștri, și anume un mesaj de speranță, un mesaj care să spună că Uniunea Europeană poate face ceva, că Uniunea Europeană este nivelul de intervenție potrivit pentru ca mâine, într-o lume în care toată lumea vede ce se întâmplă în Statele Unite sau în China, și dincolo de dificultățile fiecărui stat membru de a face față crizei, ei bine, există o ofertă, o contribuție pe care o poate, face, pe care o poate aduce Uniunea Europeană, o contribuție de speranță și de dezvoltare durabilă în timp. Nu voi reveni la detaliu, însă Uh, s-a constatat că Uniunea Europeană are competențe pe care nu le exercită uh, în mod adecvat și este o invitație, este o ocazie ca Uniunea Europeană să înceapă să exercite acele atribuții care i-au fost încredințate prin tratate, iar Parlamentul să fie o instituție puternică pentru ca Uniunea Europeană să dispună de resursele financiare și de alte tipuri pentru a putea răspunde provocărilor de mâine, provocări pe care Uniunea Europeană le-a identificat foarte bine în martie 2007, uh, atunci când ea a definit uh, uh, strategia pe care unii o numesc de 4 ori 20, strategia UE 2020, o strategie care a identificat clar elementele cheie care nu s-au învechit între ghilimele între timp. Și este important să ne asigurăm de echilibrul pozițiilor pe care le avansăm astăzi uh, Eh, știm că G20 eh, are uneori o abordare mai globală, care permite, sigur, compararea diferitelor propuneri, dar care nu are o capacitate de implementare mm, mm, concretă, așa cum avem noi la nivel european. Și va trebui să analizăm propunerile făcute de reformă a reglementărilor privind piețele financiare, dar și privind supravegherea piețelor financiare, din punctul de vedere al eficacității, al interesului general european, adică din punct de vedere al investițiilor pe termen lung și al inovației pentru a permite Uniunii Europene să fie un contributor net, să aibă o contribuție clară, concretă, de fapt ceea ce și așteaptă cetățenii, o reîntoarcere la o situație în care fiecare să aibă un loc de muncă. Sigur, Am avut o prezentare foarte generală, sunt conștientă de asta, dar începând cu 18 mai, colegii noștri au avut ocazia să citească diferitele elemente incluse în acest raport și mai ales să înțeleagă acest mesaj de speranță pe care Parlamentul European trebuie să-l transmită prin intermediul acestui raport. Este de altfel ideea pe care am dorit să o identific și în această dimineață, fără a intra în detaliu uh, și pentru a deschide discuțiile acum. Mulțumesc! domnule președinte. Avem uh, cinci colegi care s-au înscris pe lista de vorbitori și o să o deschid acum. Am pe colegul uh, Borghezio. Colegii Borghezio, De Ion, Thomas Mad, Madlena Alvarez, domnul Schmidt și mai apoi Pascal, domnul Caras, și înainte de a trece la o a doua rundă de discuții, aș vrea să-i dau cuvântul și comisiei. Prin urmare, să începem. Thank you, Mr. Um, uh, uh, First of all, I... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi de toate, vă mulțumesc că ne-ați acordat mai multă mai mult timp la dispoziție pentru a lucra asupra acestui raport. Obiectivul nostru uh, major este acela de a găsi un de a crea un raport cât se poate de bun care să obțină unanimitate. Doar uh, prin unanimitate putem uh, exercita prin actele noastre legislative o presiune. Îmi place politica pentru că de cele mai multe ori avem opinii di- diferite și interpretări ideologice diferite. Acesta este sensul exercițiului nostru. Însă PPE-ul uh, interpretează formulările într-o manieră diferită dec- uh, decât uh, socialdemocrații, spre exemplu. Spre exemplu. În momentul în care încercăm să analizăm, noi uh, ne dăm seama că ar trebui să existe un consens uh, lar în ceea ce privește necesitatea implementării unor reglementări atât la nivel european cât și la nivel internațional. Tocmai de aceea ne-am dorit ca formularea acestui raport să, să fie cât se poate declară când vine vorba de reglementarea piețelor financiare. Avem, nu avem nevoie de expresii ideologice aici. Mai apoi, raportorul se referă la, la situația gravă din Grecia. Nu cred că situația din Grecia a schimbat într-asemenea măsură contextul, pentru că aveam uh, reglementarea. Comisia și Consiliul au încercat să pună accent pe pactul de stabilitate și, uh, și uh, creștere, însă în momentul de față uh, din păcate, uh, apar aceste dorințe naționaliste ale fiecărui stat în, în membru în parte, dorință care îngreunează oarecum discuțiile. Și După Grecia, un alt aspect pe care cred că ar trebui să-l uh, subliniem mai puternic este necesitatea de a avea mai multă Uniune Europeană, de a, uh, ca Uniunea Europeană să fie mult mai puternică. Prin urmare, uh, nu suntem de acord cu uh, intervențiile statelor naționale, intervenții care nu se transformă decât în intervenții regionale, nu au nici pe departe efecte globale. Prin urmare, încercăm alături de raportor uh, să găsim un consens, nu ne-am dorit un milion de amendamente, prin urmare încercăm să preîntâmpinăm această situație nefericită și în discuțiile noastre cu uh, doamna raportor vom pune accent pe prospectele de creștere, rolul uh, IMM-urilor, rolul actorilor uh, și partenerilor sociali în cadrul investițiilor. Avem nevoie de o dimensiune socială, însă aceasta trebuie să fie pusă în echilibru cu dezvoltarea Uniunii Europene și funcționalitatea pieței interne și funcționarea pieței interne. Consider că există o serie de aspecte care pot fi, uh, pot fi îmbunătățite în ceea ce privește reglementările necesare la nivel european și cele la nivel uh, internațional. E adevărat că trebuie să existe un echilibru între aceste reglementări. Până acum, sugestiile cu privire la reglementarea supravegherii uh, financiare nu, din Europa nu corespund absolut deloc nivelelor de reglementare din uh, Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc! Urmează domnul Borghezia. General. Mulțumesc, domnule președinte. Am o evaluare și o poziție critică în legătură cu raportul care ni se propune, în ciuda faptului că într-o mare măsură sunt abordate chestiuni esențiale, chiar uh, într-un mod foarte exact și util, însă, în general, sunt de părere că este vorba despre un raport mult prea mult influențat de viziunea politică, în sensul uh, politicien, cum am spune în franceză, doamna este un om politic, și acest lucru trebuie să fie criticat, mai ales în momentul în care se pare că raportul propune niște soluții financiare fără însă a arăta foarte clar și foarte exact uh, pe ce se sprijină ele în materie de politică monetară și economică reală, astfel încât țările respective chiar să iasă din criza în care se află. Mai mult decât atât, consider că un raport atât de important, primul raport pe care îl redactează comisia noastră, ar trebui cel puțin măcar să încerce să facă un pic de lumină în sat în legătură cu răspunderile uh, esențiale. Deci, criza pe care noi o analizăm nu a căzut din cer, n-a apărut singură, există oarece cauze, există o anumită răspundere și, după părerea mea, ar uh, trebui să avem o imagine de ansamblu asupra acestor cauze și să încercăm să ne dăm seama de unde a pornit această criză și firește unde se ajunge cu această criză. Și eh, dați-mi voie să transpun acest lucru în câteva observații punctuale. Am să fac una de îndată, e vorba de punctul 153 și acolo apare propunerea din partea lui Pervenche de a crea un grup de înțelepți, ca să spunem așa. ei sunt de acord, condus de domnul Van Rompuy, care se ocupe de guvernanța economică și Având în vedere că astăzi vorbim și domnul președinte Van Rompuy participă în mod oficial la reuniunea din Spania a grupului Bilderberg, eu aș vrea să știm dacă chiar dorim să încredințăm această guvernanță economică fix clubului Bilderberg pentru că mi se pare că acesta este uh, o chestiune de foarte mare interes, pentru că acest lucru are legătură și cu cauzele uh, crizei financiare, totuși. Și totuși am vrea să ni se sugereze soluții de cei care sunt până la urmă mari, uh, marile nume, mari somități în mediul bancar și care până la urmă nu sunt străini de cauzele acestei crize. Mi se pare că acest subiect de reflexie este unul foarte interesant ajungem la punctele ă, specifice și nu pot să spun că nu am cum să nu mă opun inventării de noi taxe și impozite europene și așa economia noastră sunt grevate de mult prea multe taxe și consider că ar fi cel mai prost semnal pe care l-am putea transmite pentru a relansa producția și economia reală dacă ne-am apuca acum să abordăm, să aplicăm astfel de strategie. Acest lucru datorită faptului că trebuie să acordăm atenție, să scoatem în relief o salubrizare a economiei, o reînsănătoșire a economiei și apoi să-i dăm un imbold. Iar acest imbold poate să vină numai din partea IMM-urilor, nu neapărat cele industriale, ci și cele agricole și cele din domeniul comerțului. Este acolo un capitolaj, cred că 153, în legătură cu IMM-urile, mi se pare că este tratat aproape în mod marginal, deși ar trebui să fie un capitol în sine și ar trebui să vedem până la urmă care sunt cu adevărat cauzele acestui flux nereușit de creditare către IMM-uri, chiar într-un moment în care Uniunea Europeană oferă sprijin și ajutor, așa cum a făcut în ultima vreme pentru sistemul bancar, numai câteva picături din acest imens flux de capital care a ajuns la bănci a ajuns mai departe în, la IMM-uri. Pe de altă parte, însă, există în ziua de astăzi politici, chiar politici fiscale, care de multe ori efectiv sufocă IMM-urile. Și eu am experiență directă din țara mea. Și ne aflăm, uh, din punctul meu de vedere, pe un drum greșit, în sensul că în această politică de redresare economică nu includem acest sistem, iar în ceea ce privește lumea bancară, din acest punct de vedere, încă o dată ne aflăm într-o situație comparabilă, indiferent că vrem sau nu vrem să recunoaștem care este rolul important pe care îl joacă acestea în ceea ce privește angajamentele de plată. Dacă ne gândim la băncile populare cooperativele de credit, dacă ne gândim la uh, băncile regionale și teritoriale și așa mai departe. De în vedere că eu susțin o Europa a regiunilor, cred că în raport acest lucru lipsește și după uh, părerea mea, este totuși un element esențial al propunerilor care ar fi foarte utile și pe care ar trebui să le transformăm în practică. Mai departe, ajungem, o luăm de la capăt cu cauzele și, în mod deosebit, să vedem care ar fi soluțiile pentru a nu se mai repeta infracțiunile care au fost comise în lumea financiară. E nevoie așadar de prevederi clare și exacte pentru a limita posibilitatea pe care au băncile de a emite, de a pune pe piață produse nestructurate și mi se pare că acest lucru este un lucru esențial. În limbajul din lumea financiară există o formulă foarte clară despre zidul chinezesc. Cred că, spre exemplu, țara noastră, Italia, în materie de asigurare ar trebui să semnaleze și să creeze acest zid chinezesc care să îi separe pe evaluatori, pe intermediari de uh, consilierii din domeniul financiar. A apărut, au apărut în această situație de criză financiară o serie de uh, conflicte publice imense și noi riscăm să alimentăm aceste conflicte de interese și ar fi foarte greu și ar fi o povară imensă, o răspundere imensă pe umerii noștri dacă nu uh, vom lua măsuri eficace în acest sens. Așadar, e nevoie de măsuri pentru a spori gradul de transparență și în același timp pentru a elimina acest bolovan, această povară care pur și simplu apasă pe umerii agențiilor de rating și anume să, deci acest rol de rating, de notare să fie acordat numai băncilor centrale pentru a avea garanția că, firește, autoritățile centrale, care nu au nicio treabă cu politică, nu fac obiectul niciunui fel de pacturi, niciun fel de uh, interese transpartinice. Oricum, aș dori să ajung repede la concluzii. Și vreau să subliniez faptul că există un pericol în ceea ce privește acest conflict de interese și mi se pare esențial să subliniem acest lucru în această analiză, și anume să uh, evităm existența unor agenții în care să lucreze membri sau, mă rog, consilieri sau să lucreze în aceste agenții oameni care sunt și consilieri și oferă servicii de consultanță pentru companii, pentru că luăm de la capăt cu acel cerc vicios unde controlorii și controlații sunt uh, unii și aceiași. Și în sfârșit, în, la urmă, dar nu în cele din urmă, este vorba de problema participării lucrătorilor la uh, soarta întreprinderii. Cred că a venit momentul ca în Cartea Verde, spre exemplu, uh, Maroni, ministrul uh, italian de interne, subliniază importanța acestei uh, strategii și această uh, strategie ne oferă ocazia ca în modelul european să introducem o completare a ceea ce înseamnă cultura socială economică europeană, să facem un pas înainte și anume ca în consiliile de administrație ale companiilor să participe și lucrătorii, să fie implicați în procesul decizional. Vielen Dank, Herr de Jong. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, het zal u niet verbazen dat ik... Domnul de Jong. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi de toate să o felicit pe raportoare pentru munca depusă. E minunat uh, faptul că am înțeles faptul că cetățenii uh, europeni așteaptă un raport uh, formulat din tot sufletul și lucrul acesta se va întâmpla cu siguranță, însă dați-mi voie să, facem, să fac câteva propuneri. Mai întâi de toate, în ceea ce privește analiza. De cele mai multe ori avem la dispoziție un număr limitat de informații. Însă, cetățenii europeni cu siguranță nu vor putea citi cu, și înțelege cu ușurință acest raport, pentru că acest raport este unul tehnic, într-adevăr tratează punct, uh, puncte foarte tehnice, însă, cu toate acestea, cred că la începutul raportului am putea pune mai mult accent pe cultura uh, aceasta a uh, încrederii exagerate în piețe care s-a propagat în ultimii 20 de ani. Îi sprijin pe adevărații antreprenori uh, ce pot fi găsiți în, în special în uh, IMM-uri, acești antreprenori își uh, asumă riscuri, însă în ultimii 20 de ani am fost confruntați cu o cultură a dorinței de îmbogățire rapidă prin eforturi minime, iar această orientare a fost una unilaterală. Este evident faptul că piețele au jucat în ultimii 20 de ani un rol mult prea important și supravegherea financiară a dat uh, greș în ultimii 20 de ani în toate statele membre. Criza mondială ne-a afectat uh, din afară. Iar uh, această criză s-a datorat uh, faptului că speculația, încrederea exagerată în piață și, uh, de asemenea, dorința de acaparare a cât, or, cât mai multor bunuri cât se poate de rapid este abordarea greșită. Și îmi lipsește încă, a, încă un punct în acest raport. Titlul este unul foarte amplu. Criză financiară, criză economică, uh, criză socială și economică, etc. Nu trebuie să ne concentrăm exclusiv as, asupra crizei financiare. În Statele Unite ale Americii, toate companiile producătoare de autoturisme au fost au fost uh, sprijinite de către guvern, guvern, pentru că eșuarea lor ar fi avut efecte asupra uh, sistemului pe ansamblu. Același lucru se observă, aceeași importanță se observă și în cazul instrumentelor financiare. Această atitudine nu poate să fie propagată și pe viitor, pentru că contribuabilii sunt cei care plătesc aceste greșeli de viziune pe care legiuitorii le aplică. Și încă ceva. Dorința de a găsi soluții europene pentru aceste probleme este de înțeles. Însă, cu toate acestea, această dorință generează la rândul său o problemă. Dacă mă uit la propunerile Consiliului European, îmi dau seama că ne concentrăm uh, excesiv asupra pactului de creștere și stabilitate, asupra procentului de 3% de deficit bugetar din PIB, Același lucru se întâmplă și în cazul uh, Comisiei Europene, însă se pune mult prea accent, puțin accent asupra combaterii sărăce, sărăciei. Vă aduc aminte de faptul că 20% din populația europeană trăiește sub limita, sub pragul de sărăcie. E clar că avem nevoie de uh, reformări, reformări în, uh, în uh, cazul uh, Um, oferirii de asistențe sociale, însă același, în același timp avem nevoie de o Europa uh, în care să se combată într-o manieră eficientă sărăcia și de asemenea o Europa care să ofere suficiente ajutoare sociale. Însă nu am reușit să găsim deocamdată echilibrul necesar între cele două aspecte. Iar în momentul de față, abordarea instituțiilor europene uh, nu ne dă prea mult curaj pentru viitor. Iar, uh, Doamna raportor pune accent și ea la rândul său pe aspectele, pe propunerile sociale ale Consiliului și Comisiei. Uh, o întreb pe doamna raportor de unde îi vine această încredere în instituțiile celelalte. Uh, de asemenea, uh, guvernanța corporatistă, companiile, alte două teme care sunt puse în discuție în raport. De curând uh, am stabilit în cadrul unui studiu că majoritatea cetățenilor europeni sunt de acord ca directorii companiilor să poată fi uh, demiși de către Uh, miniștri. Uh, mi se pare că Comisia ar trebui să facă și în acest sens uh, propuneri cât se poate de concrete. Mai există și alte teme pe care nu are rost să le discut în momentul de față, însă, pe ansamblu, o felicit pe doamna raportor. Magdalena. Vă mulțumesc. Cred că cu toții suntem de părere că acest document este foarte important. Efortul susținut al lui și este unul uh, pozitiv uh, atât în ceea ce privește analiza cauzelor, cât și în ceea ce privește uh, efectele crizei. De asemenea, analizate în detaliu sunt și măsurile care trebuie să fie luate în momentul de față. Misiunea noastră esențială este protejarea cetățenilor europeni. Ce înseamnă lucrul acesta? Uh, înseamnă că trebuie să întărim instrumentele de care dispune deja Uniunea Europeană. Tocmai de aceea avem nevoie acum uh, de măsuri care să îmbunătățească posibilitatea noastră de a utiliza aceste instrumente și măsuri. În momentul de față e nevoie de spirit novator în cadrul Parlamentului European. De fapt, ideile noi există deja. Uh, Uh, unele dintre acestea sunt incluse deja în, în raport. Idei inovatoare în ceea ce privește agențiile de rating, în ceea ce privește fondul european de investiții, etc. Însă mai există un tem, o, o temă care trebuie, după părerea mea, să fie accentuată în, în acest raport. Și anume, în această perioadă, uh, posibilitățile de creștere ale Europei trebuie să fie întărite. De asemenea, trebuie să fie întărită posibilitatea de creere de noi locuri de muncă. Tocmai de aceea, pactul de creștere și stabilitate trebuie să fie interpretat în așa fel încât să faciliteze uh, consolidările. Avem de, asemenea nevoie de o politică fiscală coerentă, dar și de posibilități de uh, investiții care să faciliteze uh, reformele structurale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei 2020. Acesta este un aspect care, după părerea mea, ar trebui mai bine uh, subliniat în raport. Avem nevoie de o interpretare rațională a pactului de creștere și stabilitate. Până acum s-a pus uh, accent în contextul acesta al pactului de stabilitate doar pe disciplina fiscală. În, uh, pornind de la uh, această interpretare, din păcate, numărul de, de soluții fiscale a dus la înrăutățirea statelor, investițiilor publice. Vă mulțumim. Urmează domnul Domus, domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am discutat deja cu doamna raportor, am pus uh, în discuție o serie de aspecte care trebuie să fie regăsite în acest raport. Am uh, spus clar că raportul nu trebuie să fie unul ideologic, am înțeles lucrul acesta și sunt sigur că la final vom putea obține ceva echilibrat. Prin urmare, nu mi se pare uh, corect faptul că punem întotdeauna în, uh, în antiteză creștere, creșterea economică și uh, reglementarea. Deci, după părerea mea, uh, Uh, reglementările trebuie să genereze o uh, creștere pozitivă. Prin urmare, avem nevoie de un echilibru între cele două, între cele două niveluri. Uh, aceasta este, aceasta este, după părerea mea, misiunea noastră și anume aceea de a crea un raport echilibrat. După ultimii doi vorbitori, mă îndoiesc că avem cu toții aceeași viziune. În orice caz, sprijin uh, opinia lui Pervonj. În momentul de față ne confruntăm cu uh, actorii uh, pieței financiare care se bucură de o publicitate negativă. Majoritatea spun că uh, cauza uh, crizei a fost reprezentată de uh, creșterea datoriei de stat. Uh, Bineînțeles că întotdeauna ne-am dorit ca statele membre să aibă o, un comportament uh, financiar rațional. Însă lucrul acesta nu s-a întâmplat, uh, din păcate. Acum avem nevoie de reforma uh, datoriei guvernamentale, însă în cadrul acestei reforme trebuie să includem și partenerii sociali. Există însă um, în momentul de față o încercare permanentă de destabilizare a zonei euro. Există forțe externe care încearcă să ne destabilizeze în aceste momente dificile. La 63 Uh, dați-mi voie să vă spun că nu trebuie să reinterpretăm pactul de stabilitate. Avem această interpretare care a fost uh, făcută din nou și din nou. Există o serie de criterii care au fost deja încălcate de către Germania și uh, Franța, spre exemplu, însă statele acestea au fost cele care au spus de asemenea că nu avem nevoie de sancțiuni. Nu, noi în momentul de față avem nevoie de uh, Uh, structuri cât se poate declare. Belvanș spune, uh, vorbește despre caracterul represiv al pactului. S-a vorbit despre lucrul acesta. În momentul în care întărim acest pachet, spunându-le uh, statelor că trebuie să respecte criteriile, trebuie să aibă o atitudine uh, rațională când vine vorba de utilizarea fondurilor, ei bine, doar dacă lucrurile acestea uh, sunt realizate, atunci vom avea obiective. Uh, uh, obiective atinse. Prin urmare, nu trebuie să reinterpretăm pactul, ci pur și simplu trebuie să respectăm într-o manieră disciplinată criteriile pe care, pe care le-am creat deja. Uh, vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. În raport se fac uh, propuneri care au uh, efect și asupra activității comisiei și tocmai de aceea comisia a solicitat posibilitatea de a lua cuvântul. Iar acum îi dau cuvântul reprezentantei Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, lucrez la DG Competințe și mă, ocupe, mă ocup de aspectele legate de uh, problemele de stat și în același timp și fuziunile antitrust în sectorul financiar, de aceea intervenția mea va fi făcută în numele DJ Competition, DJ Concurență, însă cu siguranță colegii mei de la DJ ECFIN sau DJ Mark care au contribuții esențiale la acest raport, vor lua și ei cuvântul și își vor transmite comentariile în scris mai târziu. Aș dori ca foarte pe scurt, în primul rând, să spun că îmi pare foarte rău să constat că ofertele noastre foarte insistente de a explica rolul politicilor în domeniul concurenței și măsurile pe care le-am luat și pe care le luăm în uh, continuare în cadrul acestei crize financiare nu au fost acceptate. Eu cred intervenție în afara microfonului domnului Perez. Nu, cred că e vorba de intervenții și de întâlniri la nivel tehnic care cred că ne-ar permite să înțelegem caracteristice intrinseci ale sistemului și cred că acest lucru ar fi fost foarte util, o astfel de întâlnire. În orice caz, cu mare plăcere vom trece aceste aspecte în raport înscris. Dați-mi voi acum să mă concentrez asupra patru chestiuni, cred însă că veți găsi mai multe date în comentariile pe care le vom transmite în scris. Odată la punctul 49, legătură cu controlul fuziunilor, acolo unde se exprimă regretul în raport că nu există nicio secțiune a politicii de concurență care să permită investigarea uh, uh, fuziunilor în domeniul bancar și așa mai departe, a agențiilor de credit și a firmelor de audit. Comisia Europeană are autoritatea de a verifica aceste fuziuni conform regulamentului în domeniul fuziunilor, care însă nu se aplică pentru toate fuziunile din toate sectoarele, nici măcar în domeniul băncilor de investiții și în ceea ce privește organizarea activităților din sediul central și respectiv um, agențiile de rating. Acest gen ține de regulamentul de fuziuni și există și o dimensiune europeană a acestor investiții, deci nu există derogări de la regulă și există și investigarea fuziunilor băncilor care sunt implicate țin de acest regulament al fuziunilor, iar părțile participante la fuziune nu pot să ducă la capăt fuziunea dacă nu au primit aprobarea din partea autorității respective. Acele fuziuni pot fi interzise dacă se consideră că sunt la o poziție dominantă de monopol sau dacă se ajunge la o piedică reală în calea concurenței. În cadrul crizei am făcut acest lucru, spre exemplu, cumpărarea de către BNP Paribas a Fortis Belgia, Fortis Luxemburg. Au fost analizate aceste achiziții au făcut obiectul unor discuții și s-a considerat că se um, țin de activitatea BNP Paribas pe partea de investiții. S-au făcut anchete în acest domeniu spuneam, în legătură cu emiterea de cărți de credit și parțial și în Luxemburg. Deci a existat un control al fuziunilor și în acest sens și pe lângă aceste lucruri aș mai spune că în ceea ce privește planul de restructurare ale ajutorilor de stat, în momentul în care cerem astfel de investigații, încercăm să luăm măsuri că aceste investiții, de fapt, nu uh, lezează și mai mult concurența și nu duc la un mediu anticoncurențial. Acesta este rațiunea noastră de a fi până la urmă și aș dori să subliniez că s-ar putea să existe anumite praguri care să ne împiedice să ne amestecăm, însă există contacte susținute cu autoritățile centrale naționale pentru a ne asigura că se respectă aceleași principii. În al doilea rând, aș mai spune pe scurt ceea ce spuneați dumneavoastră la punctul 88, și anume că nu există o propunere, să spunem, universală pentru a face un panaceu pentru criză, Comisia, la începutul crizei, a adoptat în nu știu, prima jumătate sau, în fine, în prima parte a crizei, în orice caz, un pachet de măsuri sub forma unei comunicări din partea Comisiei, iar în această comunicare a Comisiei, Comisia și-a angajamentul de a evalua ajutoarele de stat și pachetele din acest sector, iar aceste comunicări ale Comisiei nu permit statelor membre să se implice în uh, evaluarea și compatibilitatea măsurilor de sprijin cu privire la bănci și economia reală. Deci există patru comunicări pentru sectorul bancar, în mod deosebit există un cadru temporar pentru economia reală, iar cadrul care a fost pus la punct pentru sectorul de servicii financiare ne arată că acest program de sprijin care a fost introdus de către statele membre, deși nu erau pe deplin armonizate aceste cadre, fiecare dintre statele membre având situația lui aparte, toate funcționează în baza unor limite clar stabilite s-a creat un instrument de coordonare pentru programe naționale de supraveghere și acest lucru se referă în mod deosebit la tarifarea și stabilirea prețurilor garanțiilor și în același timp gradul de capitalizare, stimulentele pentru rambursarea capitalului de stat sub forma unor clauze de rambursare și un uh, obiectiv principal al acestor programe naționale a fost de să asigure că băncile vor uh, putea să crediteze în continuare economia reală, motiv pentru care am și modificat abordarea noastră în comunicarea privind capitalizarea, tocmai pentru a face această diferență între băncile solide și cele care nu sunt solide. Deci, băncile solide uh, au continuat creditarea în uh, economia reală și nu au fost incluse în această comunicare, față de celelalte și s-a creat un întreg proces unde a existat și un uh, întreg mecanism de coordonare și care a permis ca programele naționale de sprijin să se deruleze în mod coordonat. Deci, prin intermediul acestor reguli de ajutoare de stat, am creat aceste mecanisme de coordonare, reușind astfel să evităm o perturbare a concurenței și uh, permițând băncilor să-și asume, să spunem, o foarte semnificativă a acestei poveri în legătură cu riscurile existente. Cred că se impune să semnalăm că există o serie de limite și de restricții în ceea ce privește planul de investiții ale băncilor și sunt multe la număr, tocmai pentru a exista o repartizare a costurilor, băncile trebuie să dea bani înapoi, există uh, interdicții în legătură cu uh, plata de dividende, în legătură cu alte uh, produse financiare și așa mai departe. Deci am fost de acord cu modificarea planurilor cu privire la guvernanța corporatistă. Toate aceste chestiuni fac parte din lucrurile pe care le discutăm în momentul în care facem aceste controle. Și voiam de asemenea să ajung la punctul 112, unde vorbim noastră despre ieșirea din criză. Cred că de la bun începutul acestei crize a fost foarte clar că o serie de bănci în toamna lui 2008 s-au luat în situația de a fi salvate și în acel moment a fost foarte clar că nu doream că încercăm să evităm o uh, situație gen Lehman Brothers, acolo unde s-a ajuns până la urmă la o lichidare judiciară a companiilor și ne aducem aminte care au fost riscurile care au decurs pentru piețele financiare. Poate că am fost indulgenți că ne-am îngrămădit și am permis statelor membre să salveze anumite bănci și va veni însă și vremea când va trebui să plătim pentru această măsură și, uh, în același timp, băncile care au primit ajutare de stat vor fi nevoite să suporte conștiințele să se restructureze și acest lucru a dus, cel puțin pentru acele companii pe care le-am analizat noi, uh, au dus la o reducere a bilanțului semnificativă ca urmare a acestui fapt, motiv pentru care, de la bun început, spuneam, a fost foarte clar că o să vină și vremea în care să uh, fie dați înapoi sumele imense care au fost investite în sectorul bancar. De asemenea, tot de la bun început trebuie spus că aceste reguli în baza cărora funcționăm sunt niște reguli excepționale. Avem de face cu o situație excepțională pentru că uh, avem de-a face cu un temei legal excepțional, unul care scoate în evidență, să spunem, turbulențele înregistrate la nivel de economie în statele membre și, în mod evident, toată lumea a știut că va veni și momentul în care va trebui să ne întoarcem încet, încet la condițiile normale de viață, dar nu condiții normale așa cum le știam înainte, ci cele noi, care țin cont de nevoia sporită de capitalizare și care țin cont de o gestionare corespunzătoare foarte multe dintre lucrurile care sunt acum în curs de a fi aplicate și care sunt discutate provin de la colegii de la Comisie, de la Digi Market în mod deosebit. Spuneam că se va reveni la condiții normale de pe piață, ceea ce a și fost ținta noastră de la bun început și cred că și domnul Almunia a spus acest lucru, a chemat la prudență, pentru că situația în continuare este fragilă pe piețele financiare, dar trebuie să fim pregătiți să revenim la normalitate, iar un prim pas pe care l-am făcut în acest sens a fost să demarăm eliminarea acestor scheme de garantare în sensul că încercăm să facem mai stricte condițiile în care se pot acorda garanții guvernamentale începând cu data de 1 iulie 2010 și anume vor crește prețurile și vor corespunde de fapt nivelului de solvabilitate a băncilor și încercăm să stimulăm băncile să renunțe la aceste eh, garanții guvernamentale și în același timp obligăm băncile care în continuare se situează în acele programe de garantare să prezinte un program de viabilitate și viabilitate sesizare comisiei și să demonstreze că stau pe propriile picioare, pentru că dacă nu sunt în stare să se întrețină, atunci au decât să suporte uh, consecințele. Deci urmează faza următoare, trebuie să facem exact același lucru și să avem vedere programe de recapitalizare, numai că aici ceea ce este imperios necesar acum este analizăm situația pentru că în planurile de până acum deja există, să spunem, această condiție de restricționare suplimentară a criteriilor. Și în sfârșit, la 149, aliniatul 149, acolo unde faceți apel la comisie să facă anchete la nivelul băncilor de investiții. Am mai auzit acest apel, s-a tot făcut și am urmărit cu foarte mare atenție sectorul serviciilor financiare, inclusiv cel al băncilor de investiții, tocmai pentru a vedea dacă există ceva ce contravine regulilor concurenței de la articolul 101 și 102 cu alte cuvinte, dacă există acolo acorduri ilegale de coordonare sau abuz de poziție de monopol, putem să spunem că regulile în materie de concurență sunt foarte dure, dar în același timp sunt și foarte stricte și este foarte clar că orice fel de procedură în astfel de spese antitrust pot fi lansate numai dacă există cu adevărat posibilitatea ca, să spunem, uh, un contract al unei companii să contravină regulilor companiei și chiar să știți că am urmărit cu mare grijă aceste aspecte, cu mare atenție. Există um, reguli, dar nu genul de reguli care să ne permite să uh, atacăm la rădăcină regulile antistructurale, pur și simplu trebuie sancționată orice poziție dominantă și uh, mă tem că această regulă pe care o avem nu este suficientă, însă în continuare vom analiza îndeaproape acest sector nu doar băncile de investiții, repet, ci și agențiile de rating, băncile de investiții. Există această problemă, problema decontărilor și decontările intră în aceste uh, subiecte. Deci nu ne facem că nu vedem, nu băgăm capul în nisip în fața uh, răspunderii noastre, pentru că suntem primii care am, luat, am înfruntat în piept situația, însă există și limite, avem și noi niște reguli pe care nu le putem încălca, trebuie să nu uităm de Curtea de Justiție, nu mai vorbim de Parlament, care este foarte atent și ne-ar trage de urechi dacă ne-am depășit competențele. Mulțumesc! Vă mulțumim. Ne spuneați că ne veți transmite și ceva în scris și dumneavoastră și colegii dumneavoastră. V-aș ruga să ne trimiteți aceste documente cât mai rapid cu putință pentru a le putea lua în considerare înainte de a depune amendamentele. Urmează Ole Schmidt. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Fiind un membru al acestui parlament deja de multă vreme, mi se pare că punem toate lucrurile la un loc și până la urmă ajungem la ceva destul de vag, pentru că sigur trebuie să avem un consens, dar unul din avantajele de a fi în politică este tocmai de a avea diferențe între noi și tocmai de aceea eu am intrat în partidul din care fac parte acum multă vreme. Sigur că este util să ajungem la un consens, dar uneori este bine să vedem și care sunt diferențele și în acest sens cred că acest document este cu adevărat fascinant și are unele merite speciale. Mi-aduc aminte de acele momente în care eram mereu în opoziție și spuneam lucruri contradictorii, dar astăzi nu o să fac asta, pentru că avem o discuție și probabil că la sfârșit, ca în orice bazm, în orice poveste, o să ajungem la un consens, la un sfârșit fericit. În orice caz, pentru mine, dacă nu și pentru restul dintre noi, este o ocazie să mă întorc la o politică uh, social-democrată. Cred că ar trebui să ne întrebăm ce va înțelege opinia publică din acest raport. Sigur că putem discuta în detalii, uh, vom uh, face probabil multe amendamente la detalii, dar când eram reporter, jurnalist, am, mi-am dat seama că foarte multe persoane nu urmau să citească ce aveam eu să scriu. Probabil că o să citească numai titlul și de aceea e important să punem cei mai, important, cei mai uh, esențial într-un raport în titluri și sper că și grupul mă va susține în acest sens, dar cu liberalii nu știu niciodată. Titlul meu ar fi următorul. Modelul global al uh, pieței libere, încercând să evite protecționismul și să supraviețuiască crizelor mondiale începând cu 1930. Și iată ce vreau eu de fapt să susțin. Sigur că s-au făcut multe greșeli și trebuie să recunoaștem acest lucru și acum trebuie să le și gestionăm, să le rezolvăm și asta facem. Dar până la urmă, această criză arată că singura alternativă pentru a aduce, readuce bogăția și pentru a aduce o viață bună pentru cât mai multă lume, ei bine, singura soluție este modelul pe care îl avem. Puteți să o numiți uh, un model uh, uh, social, un model... Cred că putem să ajungem la un consens. Sigur, avem mai multe mijloace la dispoziție, dar avem și multe diferențe între noi. În grupul nostru uh, am subliniat că avem nevoie de o Europa mai puternică și sunt de acord cu asta. Deși nu am citit asta în toate alineatele raportului dumneavoastră, nu pare să fie o problemă. Avem nevoie, într-adevăr, de o Europa mai puternică, dar acea Europa mai puternică pe care o propunem trebuie să aibă o legitimitate din partea opiniei publice și asta acest echilibru este greu de atins. Însă vă vom susține în acest sens. Acum, nu este o surpriză pentru dumneavoastră, doamnă Perez, că am, vom avea o formulare diferită și că structura textului va fi diferită, dar dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat, la ceea ce tot discută lumea în prezent, și anume cazul Greciei, eu cred că mm, țările din Sud pot urma niște reguli stricte ca și restul Europei. Altfel vor exista mereu probleme. Tocmai de aceea trebuie să analizăm într-un mod extrem de amănunțit ce s-a întâmplat acolo, ce nu a mers. Nu cred că trebuie să găsim țapi spășitori. Sunt foarte mulți țapi spășitori, dar mm, nu este fezabil. Opinia publică ne cere să aflăm ce nu a mers dacă Banca Centrală Europeană știa ceva, celelalte instituții oare știau ceva, comisă sau poate chiar unii membri ale acestui parlament. Deci trebuie să vedem. Asta, trebuie să să nu fim prea populiști și să arătăm cu degetul, dar dacă e vorba de activități penale, bine și acestea trebuie să fie luate în calcul, dar dar din punctul meu de vedere, cred că e vorba mai degrabă de greșeli, erori politice și trebuie să fim foarte preciși. Este una din recomandările noastre în raport să propunem uh, o comisie de anchetă foarte strictă și dacă acest lucru s-ar putea face chiar în interiorul instituției noastre, nu știu încă, dar cel puțin Parlamentul cred că ar trebui să facă asta și nu trebuie să fim timizi și să ascundem ceea ce credem noi că s-a întâmplat acolo și nu trebuie să ne abținem să propunem ceva. Așadar, doamnă Beres, suntem disponibili să discutăm așadar pe acest raport uh, cu viziunea noastră liberală, bineînțeles, și dorim să ajungem la un consens mai larg. Dar în ceea ce privește ceea ce ați elaborat dumneavoastră, ceea ce ați scris dumneavoastră în acest raport. Sper că ne veți asculta și pe noi pentru a înțelege care este cel mai bun uh, mod de a ieși din această criză, pentru că mesajul, concluziile, ceea ce spunem noi până la urmă, ei bine, aceste concluzii trebuie să apară într-un titlu, trebuie să apară chiar la începutul raportului. Mulțumesc! Oui, je voudrais commencer par quelques... La Franca, dați-mi voie să încep uh, cu câteva lucruri importante. Că, enfin, mi se pare important în legătură cu metoda, pentru ca să fim siguri că lucrurile vor ieși foarte bine. Ultima dată la Strasburg, în momentul în care Pervonș și-a prezentat raportul, toată lumea a spus că, în ceea ce privește forma, trebuie să găsim o formă astfel încât aceasta să fie mai ușor de citit și mai ușor de înțeles din exterior. Așa încât s-a tot pus această întrebare. Acum, există sau nu există aceste răspunsuri, dacă suntem sau nu obligați să păstrăm această structură pe care o impun regulile Parlamentului, structură botăm cu ei, dacă nu cum, putem cumva să avem și un document care să răspundă tocmai acelor cerințe despre care vorbea Olof Schmidt în legătură cu uh, vizibilitate și lizibilitate, cu mesaje clare și cu titluri subliniate. Este un lucru foarte important pentru că această întrebare a fost pusă și cred că a fost foarte important să mergem înainte și pas cu pas și să obținem totuși răspunsuri la uh, întrebarea care a fost pusă impuse. Un al doilea element se referă la actualizarea cifrelor și a evenimentelor, așa cum spunea și Pervonș la început în intervenției sale, multe s-au întâmplat săptămânile acestea, așa încât pare de bun simț, mi se pare, și ține de de calitate acestui raport, să ținem cont de aceste evenimente și mi s-ar părea corect ca aceasta să fie treaba raportoarei, pentru că dacă se apucă acum fiecare grup politic să-i depună amendamente ca să surprindă ultimele elemente, fiecare cum vede lucrurile, atunci o să ajungem la tot felul de combinații nefericite în condițiile în care acest lucru ar putea fi făcut de doamna raportor, ar putea să facă foarte simplu și foarte la obiect, să țină cont de ultimele date, deci e o chestiune de metodă pentru a stabili dacă grupul politic trebuie să facă acest lucru și cred eu, încă o dată, că este treaba raportoarei. Mă rog, rămâne să vedem ce va crede dumneai. Și încă un lucru, uh, cred că se fac pași în direcția bună, în sensul că există elemente pe care raportul pune accentul și care, mă rog, s-au mai urnit din loc în ultimele săptămâni, spre exemplu, uh, Raportul se referă la eh, calculele diferențiale în materie de analiză și de competitivitate. Acesta este una dintre cererile cele mai importante pe care le tot facem. Asta am tot cerut în gura mare de luni de zile. În comunicarea lui Iren de acum vreo trei săptămâni apare foarte clar o prevedere în acest sens, așa încât ar fi foarte bine să putem Uh, ține cont de starea de fapt, să zicem, pentru a demonstra că acest raport totuși nu e așa de unul singur, e și el într-un context acolo și că din când în când propunerile noastre chiar sunt uh, acceptate și de Consiliu și de Comisie. Un ultim element în intervenția mea se referă la ceea ce spunea Olaf Schmidt și anume ce vrem să obținem până la urmă. Există două greșeli pe care trebuie să le evităm. În primul rând, o gafă ar fi să ne apucăm să scriem un text diplomatic în care să spunem totul despre tot și să se bată totul cap în cap între ele. Și o a doua gafă pe care trebuie să evităm este un raport de, de forțe, acolo unde se existe uh, tot felul de tabere care se ciocnesc între ele și, la sfârșit, cum spunea și președintele, uh, raportarea să nu mai știe ce s-a votat. Am avut exemplu raportul privind lui Lind Van Nock, acolo unde uh, am văzut că suntem în stare să facem tot ce ne punem în minte. Deci această configurație nu este imposibilă și am mai propus acest lucru, din păcate nu a existat ce urmare a de fapt. Am propus de multă vreme să încercăm să organizăm corect dezbatele, care sunt foarte interesante dacă vine fiecare cu propriul program și spune, uite, să punem asta, să punem asta. Eu aș zice, după mintea mea, păi să punem ceva despre climă, despre energie, că eu sunt de la verzi, altul zice, nu, păi să punem despre IMM-uri. Nu, asta înseamnă că vom ajunge la un compromis de calitate la sfârșit. După părerea mea, ar trebui să ne reunim poate într-un cadru mai restrâns și să încercăm să găsim 5-6 puncte cheie în legătură care să fim de acord și să încercăm efectiv să ajungem la un compromis în acel sens. Spre exemplu, dacă ne gândim la relația dintre Uniunea Europeană și globalizare, putem foarte bine, fiecare ne apucăm acum să punem amendamente, se apucă și Euroșmic, scrie și amendamentului despre comerțul internațional, care este marele și supremul obiectiv pentru a asigura pacea între popoare, alții apucă amendamentele cu uh, protecționismul și așa mai departe. Ori nu înseamnă că reușim să punem la punct ceva care să facă obiectul dezbaterii publice, care să-i și intereseze pe cetățenii care este, până la urmă, relația între UE și restul lumii, în condițiile în care știm că nimeni nu uh, se îndreaptă spre protecționism, dar nici nu putem să ne apucăm să facem liber schimb noi de unii singuri, dacă nu, altfel riscăm să ne păcălim, nu, să picăm de fraier. Deci trebuie să vedem care este relația pe care o stabilim și această chestiune revine sistematic de fiecare dată în textele pe marginea care lucrăm în cadrul Comisiei Econ, spre exemplu. Mă refer la ultima discuție legătură cu fondurile alternative. Acolo a fost o dezbatere foarte însflețită și am încercat să ajungem la o soluție majoritară, spre exemplu, o soluție cu care să fie de acord și unii dintre liberali. E foarte greu să-i împaci pe liberali și să-i pui pe ei să se situeze clar de partea sau de alta a baricadei. În orice caz, aș vrea ca acest lucru să fie punctul de pornire, să vedem dacă putem ajunge la un compromis și eu zic că toată lumea are și drepturi și obligații în egală măsură. Adică deschidem piața europeană pentru agenți economici de peste tot în lumea asta, pe de altă parte însă nu își pot uh, vinde produsele pe piața europeană dacă nu respectă anumite reguli care, reguli care sunt de fapt și cele pe care respectă agenții economici din Uniunea Europeană. Și de acolo încolo putem să mai nuanțăm lucrurile. Însă, în ceea ce privește acest principiu, cred eu că ar trebui să fie discutat, nu apucându-ne acum să aruncăm cu amendamente în stânga și în dreapta, ci pur și simplu să facem un schimb de opinii care să ducă la un compromis de calitate. Și acum, în legătură cu ce s-a spus ceva mai devreme, în legătură cu acel trade-off, acea negociere, mai lasă tu, mai dau și eu, eu trebuie să respectăm totuși pactul de stabilitate și de creștere și Uh, să vedem care este relația între austeritate și creștere. Există această dezbatere în Franța și mă gândesc că există și în alte țări. De fapt, sunt sigur că există. Și cred că în momentul în care toată lumea și-a asumat o parte a riscului care țin de datoria publică, atunci este de bun simț să existe pur și simplu cerințe, criterii mai stricte în legătură cu respectarea pactului de um, creștere și stabilitate. Deci dacă ne asumăm riscurile și le acceptăm, acceptăm și controle. Pe de altă parte știm că și dacă toate statele se apucă, toată lumea grămadă să reducă cheltuielile publice, în același timp, deci nu pe toate la grămadă, inclusiv Germania, atunci cu siguranță ne îndreptăm direct către o recesiune. Doamna Alvarez zicea, păi trebuie să o luăm ușor, ușurel să uh, relansăm investițiile, atât doar că investițiile private n-au cum să preia conducerea, să pentru că în mod tradițional nu au această capacitate în Europeană. Deci întreprinde trebuie să se lanseze în investiții uh, majore pentru a mai atenua din efectele datoriei publici, pentru că sunt niște capacități calculate greșit și ar fi o absurd să le pretindem acest lucru. Deci nu e uh, vorba că e albă sau e neagră. Întrebarea este nu dacă stânga sau dreapta pot face acest lucru, ci dacă statele ele înțele sunt în stare să ajungă la un compromis real. Noi, europarlamentari, uh, și asumând noi diferențele care există de abordare și de priorități, suntem noi între noi în stare să ajungem la acest compromis sau stăm și aruncăm cu amendamente unii ceilalți și celălalt câștigă grupul cu cei mai mulți deputați. Mie mi-ar fi plăcut ca această comisie de criză să folosească acestui scop și, ca să fiu foarte sincer, nu mi se pare că aceasta este calea pe care suntem. Domnul Otmar Caras chiar a sancționat uh, uh, acest lucru. Bine, nu e nenorocire dacă mai stăm o săptămână. Important este ca ceea ce este să fie o muncă de calitate. Săptămâna aia nu pur și simplu să mai treacă o săptămână ca să stăm să aruncăm cu amendamente unii ceilalți și cred că toți coordonatorii trebuie să se situeze pe această poziție și trebuie să încerce să ajungă la niște compromisuri rafinate și inteligente. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Pervanș, pentru toată munca pe care ai depus-o pentru acest raport. Nu știu unde să încep. Asta e răspunsul cel mai bun. Pentru că este foarte greu cu un document în care uh, raportarea și-a pus tot sufletul. E foarte greu așadar să Uh, facem o diferențiere între fapte și modul în care le interpretăm în funcție de credințele noastre personale. Deci uh, eu sunt un document foarte dificil pentru că trebuie să transmită niște fapte. Deci, mai degrabă decât să parcurg raportul și aspectele ridicate, ridicate de el, ar trebui să ne gândim cum progresăm, cum mergem înainte de aici. Pentru că nu este suficient să înrescriem un raport cu aceleași fapte și să ajungem la o concluzie diferită. Avem, niște avem nevoie de niște metode uh, pentru a extrage anumite uh, politici, pentru că aici mm, e adevărat că unele concluzii poate sunt diferite de cele pe care le-am trage noi în alte grupuri politice, dar trebuie să vedem care sunt cauzele, care sunt efectele aduse de, această, uh, de aceste cauze și care sunt concluziile de politică pe care le putem extrage. Asta își propunea de altfel să facă acest raport, care sunt cauzele cu adevărat și care vor fi acțiunile noastre foarte clare de politică. Însă, mm, cred că lucrurile rămân confuze, pentru că dacă arăt acest raport cuiva, nu înțelege care e concluzia la care am ajuns până la urmă. Cred că ar trebui să transmitem opiniei publice o versiune succintă a acestui raport, dar după ce vom ajunge la un compromis și nu înainte. Nu știu cum o să continuăm să lucrăm. Știu că sunt oameni aici care au mai multă experiență decât mine și pot să înțeleagă care ar trebui să fie urmarea acestui, uh, acestor eforturi, dar cred că n-ar fi o idee bună să se mai facă un grup care să scrie un alt raport. Trebuie să discutăm și sper că vom putea astăzi să găsim un mod de a gestiona lucrurile, pentru că sunt atât de multe informații în acest raport uh, și acoperim o temă atât de largă încât mm, aduce amendamente mm, ar fi chiar păcat până la urmă, pentru că avem nevoie de un raport cu care să fim cu toții de acord din punct de vedere politic și care să arată căi, mm, căile de urmat. Uh, sunt aici niște diferențe, într-adevăr. Îmi pare rău că nimeni uh, nu este mai critic față de băncile de investiții și uh, se continuă să se spună că ele sunt de vină pentru tot, dar nu sunt dovezi uh, care să uh, arate asta. Știu că se fac multe investigații în întreaga lume și totuși nu s-a ajuns decât la foarte puține capete de acuzare. Și acest lucru mi se pare trist. Și la 181, uh, foarte mulți jurnaliști m-au sunat, de altfel, uh, legat de acest uh, aliniat 181 uh, și nu numai ei, de altfel. Uh, dacă tot vrem să arătăm cu degetul, ar trebui să mergem mai departe de atât. <coughs> și sper că colegii mei uh, mă vor ajuta să rezolv aici lucrurile, pentru că acolo unde se vorbește despre planificarea regională, uh, se spune că mobilitatea este ceva pentru cei bogați sau pentru cei foarte săraci și uh, țara mea și circumscripția mea pot să vă spună că nu este adevărat. Avem o mobilitate foarte puternică înspre și dinspre Regatul Unit. Deci e foarte greu pentru mine să susțin această afirmație când în statul meu 60% uh, din Uh, înscrierile la universitate vin uh, de la membrii ai altor uh, state europene. Deci mi-e foarte greu să susțin acest gen de afirmație. Trebuie să găsim un mod prin care să scoatem unele din accentele politice care suntem puse aici și să avansăm. Sunt sigur că, sunt sigură că pe avans va găsi un mod foarte bun de a discuta cu mine despre aceste probleme. Mulțumesc! Well, This seems to be uh, the round of... domnul Gigold, uh, se pare că este o discuție constructivă și foarte prietenoasă până acum și acest lucru este important pentru că avem un interes comun, oricare ar fi mm, propriile noastre uh, păreri despre acest raport în cadrul grupurilor. Suntem de acord că avem nevoie de un raport puternic cu un mesaj puternic. Și trebuie să spun că uh, în mesajele cheie ale acestui raport există foarte multă substanță deja și raportul încearcă să integreze ideea necesității de noi investiții, uh, a necesității de, de reglementări, precum și de distribuire corectă a rezultatelor economiei. <coughs> Acestea ar fi mesajele cheie care pot fi uh, baza uh, discuției noastre aici în uh, comisie. Dar aș dori să fac și câteva observații legate de conținut. Nu voi repeta, sigur, acele lucruri unde suntem de acord cu raportoarea dar o să vorbesc despre <coughs> punctele unde am anumite îndoieli. Unul dintre ele este o îngrijorare a oricărui membru al verzilor. E vorba de modul în care criza uh, ce privește mediul a fost inclusă în acest cadru. Cred că uh, criza mediului este principal o criză socială dacă o privim dintr-o perspectivă globală. Uh, din ce în ce mai multe persoane doresc să aibă un nivel de viață și un nivel de consum um, comparabil cu cel pe care îl avem noi și de aceea suprautilizăm resursele. E vorba mai mult decât de o simplă criză climatică, e o criză a, a amenajării teritoriului, o criză a, a um, resurselor și atunci devine o criză economică și o criză a biodiversității. De aceea, criza mediului ar trebui să fie pusă în perspectiva um, sudului și nordului, nu dintr-un punct de vedere geografic. Și de asemenea, trebuie să fie mai mult decât uh, o problemă, o simplă problemă climatică sau energetică, ci să pună, să ridice problema asupra utilizării în toate dimensiunile sale și să exprime și soluțiile care depășesc uh, politica energetică. E vorba aici de eficiența resurselor, de uh, de acea parte din bogăția pe cap de locuitor care poate fi utilizată aici și care ar fi uh, valoarea acestei sume și ce este posibil de făcut. Așadar, cred că trebuie să arătăm în acest raport, într-un mod mai ferm, cât de problematice sunt aceste aspecte legate de mediu și cu faptul că avem nevoie de această uh, a economiei în această direcție. Și voiam de asemenea să vă spun că raportul ar avea de câștigat dacă unele amendamente ar aduce niște elemente de perspectivă, de, de, de previziune în acest uh, cadru al crizei. Și în ce privește explicațiile legate de criză, <coughs> e o problemă, aș spune, de percepție aici. Dacă ne uităm la punctul 32 și 33, care mi se pare a fi niște puncte cheie legate de modul în care s-a declanșat criza. Și cred că, pe de o parte, a existat un fel de explozie a banilor câștigați ușor. Da, este adevărat, dar trebuie să facem o distinție în aceste explicații și să spunem că o parte din uh, aceste fonduri câștigate ușor e, au fost bune și o parte au fost proaste. Ar fi profitabil pentru toți dacă am analiza um, diferitele surse ale acestei bule uh, monetare. Așa numitul bine politic trebuie totuși să arate că a fost vorba și de o problemă de inegalitate și creată de această bulă monetară. Să se spună că a fost o problemă de supracheltuire la nivel de guverne și că aceste cauze au alimentat problema, cel puțin din acest punct de vedere. Și nu cred că trebuie să ne mm, salvăm uh, sau să ne reîntoarcem la modul de gândire pe care le aveam înainte și să înțelegem modul în care este gestionată datoria publică. Mm, nu știu dacă ar trebui să continuăm cu argumentul potrivit căruia îndatorarea sectorului public nu este o adevărată problemă. Sunt mai multe părți unde am îndoieli. Însă, în ceea ce privește acea, acel bine politic, trebuie să acceptăm faptul că mm, toate aceste probleme duc la necesitatea unei reglementări suplimentare. Dacă am reușit să avem aceste subiecte abordate în timpul discuțiilor privind amendamentele, am avea o um, șansă să uh, elaborăm un raport de care cetățenii să fie cu adevărat interesați și care să aibă o valoare adăugată. Uh, uh, signor Coferati. Domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi voi să fac observații în legătură cu metoda de lucru. Așa cum s-a spus, mi se pare util să se folosească acea săptămână pe care am votat, votat-o ceva mai devreme pentru a ne ocupa de amendamente, deci pentru a face altceva în afară de simpla prezentare a amendamentelor. Deci să existe o discuție între grupuri, încercând astfel să ajungem la un consens cât mai amplu. și v-aș avertiza că prezentarea amendamentelor e o chestiune foarte legitimă și o chestiune concretă, însă nu trebuie să cădem și să, nu să că prin amendamente schimbăm calitatea, pentru că singurul efect care este este să dăm peste cap un text care nu se mai înțelege după aia. Așadar, Uh, nu e o convingere ce de eu zice că e mai bine să existe o divergență uh, explicită decât să existe o înțelegere prea încălcită. Așadar, sper să fie cât mai puțin aceste amendamente și, în general, eu unul să fi cam asta este atitudinea mea. Nu știu dacă toată lumea e de acord cu ea. În orice caz, m-aș gândi că e mai eficace. De asemenea, în raportul lui Pervanș pe care deja l-am citit și mi-am exprimat aprecierea în discuția pe care am avut-o la nivel de președinție, nu doar la nivel de conținut, ci și în ceea ce privește coerența și consistența, trebuie să adăugăm câte ceva și în legătură cu evenimentele din ultimele zile și ultimele săptămâni, care sunt foarte importante și extrem de delicate. Și și eu cred, asemenea multora dintre dumneavoastră, că trebuie să nu ne lăsăm împiedicați de o idee care pare să se impună, și anume că până la urmă totul se poate reduce la datorie, la cum se controlează datoria și la stabilitatea pe care trebuie să o garantăm uh, pentru sistemele financiare din țările noastre. Nu vreau să creadă lumea că aceste chestiuni sunt uh, marginale, pentru că ele sunt hotărătoare, dar uh, Consensul social și uh, în condiții, să spunem, de măsuri foarte serioase de redresare economică, pornește acest consens numai dacă sunt îndeplinite două condiții. Pe de o parte, uh, să fie o anumită egalitate, o anumită echitate acestor condiții de relansare economică și apoi conceperea de politici credibile și realizate de dezvoltare. Dacă nu există aceste două condiții, în mod inevitabil acest subiect al redresării economice se transformă într-o variantă care nu face altceva decât să reducă rigoarea și să afecteze persoanele. Și astfel, în mod foarte obiectiv, aceste persoane până la urmă se opun politicii de, de redresare și restructurare economică. Și știu foarte bine acest lucru guvernele din toate țările, dar despre asta este vorba. Dacă ne uităm la măsurile care au fost luate în ultimele săptămâni în țările membre în legătură cu politicile de restructurare economică, este greu să ne pronun... să nu tragem o concluzie. Mi se pare că măsurile luate se concentrează pe rigoare și prea mari perspective pentru creștere nu sunt și dezvoltare. De aceea noi trebuie să ne ferim să facem și noi aceeași greșeală. Și spun acest lucru referindu-mă la cele guverne care au coloraturi politice diferite. În momentul în care vom discuta și vom supune la vot acest text în Parlament, acest uh, oraș o să fie, în acest oraș o să năvălească sute și sute de mii de lucrători europeni. Sindicatele, nu doar sindicatele din țările membre, ci și sindicatele europene, deja au programat o serie de inițiative publice care, în mod foarte clar, vor fi foarte consistente și foarte zgomotoase. Deci, există și uh, un raționament social care este în evidență, și anume că lumea trăiește rău iar eu uh, aș spune că există acest risc al fărâmițării dialogului social și elementul, liantul este aici Europa. Spun acest lucru din considerate obiective, care nu se mai referă numai la Grecia, acolo unde se încearcă măsuri foarte dure pentru a, din considerente real, concrete foarte uh, dure. Și în alte țări constatăm același gen de fractură și trebuie să nu ne facem că nu vedem acest lucru și tocmai din acest motiv, cred că aceste elemente care țin de echitate și care țin de politice de dezvoltare din propunerea noastră trebuie să fie foarte explicite și sper și acceptate. Și încă o altă observație foarte scurtă în legătură cu participarea lucrătorilor, care din când în când mai apare așa. Sincer să fiu, nu prea pricep de ce tot apare acest subiect, pentru că uh, M-am ocupat de angajați o multă parte a vieții mele, dar nu i-aș uh, sfătui pe angajați să-și investească economiile în propria firmă. Deci, pentru că există riscul să-și piardă și locul de muncă și apoi să-ți pierzi și economiile de o viață, nu pricep cum te duce capul la așa ceva mai ales uh, dacă ne gândim la populismul care constă în baza acestei idei. Mai bine, uh, nu ții ouăle în același coș și este foarte clar cunoscut care este rolul de reprezentare. Uh, bun, fiecare își apără uh, propria situație. Acum să te apuci să te gândești o implicare necorespunzătoare a unor persoane care, mă rog, au treaba lor acolo în viața întreprinderii, Sincer, nu sunt convins de această idee pentru că am fost acționar la multe dintre firme care între timp au și dat faliment. Dacă ar fi fost acționar, vă dați seama că de mult uh, uh, ar, ar, fi, ar, ar fi nebunit de mult acei lucrători care și așa nu sunt foarte fericiți. Eliza Ferreira. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să fac un comentariu general în legătură cu acest raport și consider că este unul cât se poate de complet, dar mai cred că acest raport are o funcție eh, specială, pentru că, așa cum au spus mai mulți dintre colegi, cetățenii europeni se află într-o situație de șomaj, sunt dezamăgiți și au rămas cu gura căscată ca să nu vorbim faptul că nu mai dau prea mulți bani pe Europeană, de pe proiectul european. Deci eu cred că ar trebui ca acest raport să îl folosim ca pe un instrument de a asigura o relansare într-o oarecare măsură a proiectului european. Ar trebui să încurajăm celelalte instituții, să încurajăm Comisia, Consiliul, să uh, acționeze și ar trebui să dăm speranță Europei în viitorul Europei celor care ne-au ales. Cred că modul tradițional de a proceda, așa nume depunerea de amendamente, riscă să demonteze și să bulverseze un raport care altfel este coerent, motiv pentru care, așa cum au spus și alții, aș prefera să se aleagă patru subiecte care transmit mesaje clare și care ar permite să transmitem anumite rezultate opiniei publice. Din acest punct de vedere există patru subiecte pe care aș dori să le subliniez. Nu știu în ce mod ar putea fi atins acest obiectiv în legătură cu aceste patru subiecte. Poate că ne-am putea și pune de acord. În primul rând, să relansăm obiectivele Uniunii Europene. Într-un fel sau altul, aceste chestiuni trebuie să fie incluse pe ordinea de zi. Obiectivele Uniunii Europene nu sunt cele economice, avem obiective politice, democrația și libertatea. În același timp și democrația și libertatea au o componentă economică, pentru că dacă 20% din populație este uh, exclusă și este într-o situație de sărăcie, automat libertatea și uh, democrația are înțelesuri diferite pentru cei 20% față de restul cetățenilor și deci ar trebui ca aceste obiective să fie modificate. În al doilea rând, și acest lucru apare în foarte multe uh, secvențe de text, există și un al doilea subiect. În lumea, într-o lume dominată de globalizare, pentru a atinge aceste obiective legate de democrație politică și economică, trebuie să avem ordine de zi diferită de cea dinainte, care nu are la bază numai piața internă. Și, sincer să fiu, cred că ar trebui să plasăm în sânul intereselor noastre creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Însă, pentru a reuși să facem acest lucru, nu trebuie să facem acest lucru numai prin instrumente politice, deoarece trebuie să facem o muncă suplimentară în legătură cu următoarea problemă, și anume, în ce mod Europa se poate transforma într-un loc în care să se instaleze companiile, pentru că trebuie create condițiile prin care să fie atrase companiile în Europa, mai mult în Europa față de China sau față de uh, America Latină sau față de Africa. Și din acest motiv trebuie să avem un, o, un sistem de gândire și o reflexie structurată în acest sens, care este până la urmă interesul Europei, iar interesul Europei într-o lume globalizată necesită o muncă detaliată în legătură cu politica economică și externă. Nu mă refer la protecționism, mă refer la o interfață piață pentru globalizare și prin care să reușim să stabilim care ne sunt interesele, iar pe de altă parte, pe plan intern, trebuie să ne punem de acord în legătură cu care sunt detaliile politice industriale. Iar aceste două subiecte figurează în Agenda 2020 și sunt elemente relativ noi dacă ne gândim la programul Lisabona, care însă nu beneficiază din fel de conținut. În momentul în care vorbim de politici industriale, despre ce vorbim? Vorbim de campioni Europei sau vorbim de IMM-uri? Asta trebuie să reiasă din acest raport. Uh, un al treilea subiect e vorba de piețele financiare, problema reglementării. Cred că trebuie să subliniem aici ideile de bază. Avem o agendă foarte încărcată în materie de supraveghere. Bun, avem totul acolo, acum important este să le și așezăm, să le ordonăm frumos, însă ceea ce este important este problema uh, consolidării Fondului Monetar European după experiența pe care am înregistrat-o și după ce s-a creat acest ajutor multilateral și bilateral, după toată povestea cu euroobligațiunilor. Asta ceea ce privește Europa. Și apoi, problema eventualității unor taxe, unor uh, fiscale și așa mai departe, aici trebuie să luăm un, o serie de măsuri concrete și acestea țin de regulamente. Uh, o altă temă, una esențială, este cea care apare la alineatele 59 până la 62. E vorba de problemele care țin de uh, condițiile de supravie, supraviețuire ale Uniunii Economice și Monetare. Au fost identificate o serie de probleme, dar nu înțelegem în urmă care este mesajul. Și cred că ar fi necesar ca odată pentru totdeauna să ne lămurim foarte clar. O uniune economică și monetară cu un nivel de competitivitate diferit să știți că există diferențe foarte mari în ceea ce privește competitivitatea în funcție de țările asupra care ne oprim în Europa. Ori, um, în aceste țări se folosește aceeași monedă și există un pact de stabilitate și de creștere care reprezintă un fel de soluție universală. Ori, nu merge așa. Știți foarte bine că există uh, reguli monetare care presupun existența unor sisteme de compensare și aceste mecanisme de compensare nu sunt posibile prin intermediul bugetului. Bugetul nu a fost uh, uh, conceput astfel. Deci, divergențele care există în zona monetară au crescut, diferențele sunt din ce în ce mai mari, se adâncesc și ne dăm seama că am rămas oarecum în urmă, în sensul că trebuie rezolvată această problemă, dar problema nu e cea a datoriei guvernamentale, datoriile guvernamentale, datoria publică va crește în continuare și riscă să uh, pună capăt Uniunii Economice și Monetare. Și după părerea mea, această problemă este diferită de cea a statisticilor măsluite și să ne apucăm să spunem că o să scădem sau că trebuie să scădem salariile fără să existe niciun fel de mecanism intern de reechilibrare, mi se pare că uh, punem carul înaintea boilor, pentru că într-o Uniune unde costurile de nivelul de trai, costurile de viață sunt cam același, totuși există diferențe mari de salarii fără ca acestea să fie reduse foarte mult sau să apară probleme economice și sociale. Deci, aceste probleme au fost identificate cu ocazia aniversării a 10 ani de Uniune Economică și Monetară dacă aceste probleme se vor menține, ele trebuie să fie abordate vorbind de problema redresării economice. Mă iertați, m-am lungit cam mult, dar mi s-a părut că cele patru subiecte a fi cele care trebuie să fie subliniate în acest raport, pentru că nu trebuie să ne uh, pierdem în programa de amendamente. Domnul președinte, cred că domnul Coferaci are dreptate atunci când spune că uneori o sancțiune puternică poate fi mai bună decât un compromis care nu are niciun sens. De asemenea, disensiunile care există în cadrul acestui, acestei entități, sigur că nu vor duce la Uh, organizarea unei uh, înfruntări care să nu aibă niciun fel de valoare adăugată. Însă, dacă acest exercițiu ar trebui să aibă până la urmă o valoare adăugată, un sens, atunci numai așa ar reuși să aducă o perspectivă mai largă pentru că până la urmă Europa nu este nici la dreapta cu adevărat, nici la stânga. Nu are niciun rost să adoptăm aici un document care să aibă o inspirație clară socialistă sau echivalentă sau, din potrivă, să vină din logica opusă. N-ar fi, n-ar avea niciun sens și chiar am dezavângim mai mult pe cei care așteaptă de la noi să tragem niște concluzii. Dacă trebuie să avem o majoritate cât mai largă, atunci sunt de acord cu cei care spun că ar trebui să punem accentul pe niște subiecte principale, subiecte uh, pe care sigur că vor exista și uh, disensiuni. Unul dintre ele, de exemplu, este datoria publică, nivelul și evoluția sa în Europa, uh, trebuie să fim conștienți și îmi pare rău pentru stânga că până acum nivelul datoriei publice în Europa deja înainte de criză își atinsese cel mai înalt nivel. Ceea ce înseamnă că nu, este, nu putem să ștergem cu buretele și să spunem că până la urmă nu are nicio importanță. Și vedem la ce rezultat am ajunge dacă continuăm numai să cheltuim. Cei din sud poate că o să vadă asta foarte repede, dar până la urmă și cei din nord o să înțeleagă. Eu sunt de părere că nu ne mai rămâne nicio posibilitate de cheltuire sau de accent pe cheltuire. Cred că, din punctul meu de vedere, această dezbatere ar trebui să se axeze pe necesitatea unei rigori și creșterea care poate rezulta de aici. Pentru că, până la urmă, faptul că la un moment dat nu mai exista o creștere economică, până la urmă, n-a fost atât de, cel puțin pentru mine, nu mi s-a părut atât de grav, pentru că avem o adevărată obsesie Uh, pentru creșterea economică. Nu e ca și când dacă inventăm uh, încă un program de acțiune care să sprijine IMM-urile, vom reuși să depășim criza singuri, să creăm creștere și să ajungem la un grad total de ocupare. Nu, nu e momentul să trecem la încă un program suplimentar pentru IMM-uri ci mai degrabă să facem o analiză a situației care să ne permită să constatăm că, cel puțin în Europa, pentru că de Europa vorbim, nu? Ei bine, nu putem să tot inventăm noi măsuri de creștere care sunt toate inspirate de o creștere a datoriei publice până la urmă, și menținând în același timp sistemele de protecție socială care se află într-un dezechilibru fundamental. Sistemele de protecție socială sunt în centrul dezbaterilor, pentru că ele sunt partea principală a cheltuielilor publice. În țara mea, 60-70% din bugetul uh, statului este consacrat acestor uh, uh, cheltuieli publice din domeniul social. Uh, Și dacă nu se înțelege asta, haideți să ne oprim. Sau să ne imaginăm că în sudul Europei să existe niște miracole, pentru că vrem ca Grecia, Spania, iar mâine Italia și alte state membre să aibă un, uh, un plan de austeritate care uh, funcționează. Sigur că poate să Poate că, așa cum spune raportarea, a avut loc deflație și deflație salarială, dar totuși s-a întâmplat să se reîntoarcă perioadele de creștere și economiștii probabil că ne vor explica de ce, dar miracolul există. fie că este datorat lui Dumnezeu sau știu eu cui, dar în orice caz am putea trage niște învățăminte uh, din caracterele benefice ale anumitor politici. Pentru că de ce cerem tuturor statelor din Sud să respecte o rigoare? Ar fi contraproductiv dacă această politică de rigoare nu ar fi, de fapt, un element de consolidare și de redresare și câteva cuvinte despre guvernanță. sigur, n-am 100 de ani ca să vă spun că mi-aduc aminte, dar am citit că în 1929 bugetul federal al Statelor Unite uh, era de cam 1% din PIB. Cred că ar trebui să tragem niște lecții de aici, pentru că bugetul Uniunii Europene se află cam în această situație. 1%, 1,2%, nu putem spune că e mult mai mult. Asta înseamnă că, că dacă există o diferență o, de opinie totală în Europa în ultimele luni în abordarea instituțională a lucrurilor, și în măsura în care suveranitatea bugetară în Europa s-a terminat, s-a terminat cu ea, cel puțin dacă nu în mod formal, de facto așa stau lucrurile. Și în măsura în care tot căutăm noi surse de venit care ar trebui să alimenteze buget, un buget comunitar mai puternic, ei bine, având în vedere toate aceste lucruri, poate că este momentul să trecem la o viteză superioară în ceea ce privește integrarea europeană. Și nu numai pentru a întări anumite instituții. Îmi place alineatul 154 al lui dar nu asta este problema. Însă, cred că acest moment ar fi depășit dacă mai așteptăm șase luni, pentru că dacă mai așteptăm șase luni, s-ar putea să trebuie să acceptăm tristul adevăr, și anume că va fi vorba doar de un mecanism federal cu un buget care poate fi util, și poate până la urmă această comisie ar trebui să-și fixeze obiectivul de a formula aceste lucruri într-un mod foarte riguros. Cel puțin cei care suportă o astfel de abordare. Mrs. Jakonsari. Kiitoksia puheenjohtaja. Oh, sorry. Doamna Iacosari. Dar, domnul președinte, își cere scuze, dându-i cuvântul domnului Potimata mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, două vorbe o să spun despre procedură. Hiparchis. Sunt de acord așadar cu prelungirea cu o săptămână a termenului de depunere a amendamentelor. Cred că este un lucru bun uh, pentru a putea ajunge la o concluzie comună uh, legată de raportul lui Perfon Șeveres. În același timp, aș dori să spun că Parlamentul ar trebui să adopte cât mai rapid acest raport. Deci e foarte important ca acest lucru să se întâmple înainte de vacanță, pentru că ne aflăm în plină criză acum și criza evoluează fără încetare și de aceea trebuie uh, să arătăm cetățenilor europeni că suntem interesați de problemă, că ținem cont de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și că prezentăm un raport curajos privind posibilitățile de ieșire din criză și uh, cred că raportul lui pe Avange, uh, BS, este foarte important din acest punct de vedere. Tocmai pentru că se concentrează pe uh, cauzele crizei actuale și uh, aprofundează, le aprofundează. Trebuie să fim preciși în ceea ce privește definiția crizei. Uh, și nu trebuie să ne mulțumim cu o analiză superficială a crizei actuale, pentru că altfel nu am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Acum, care este obiectivul principal al acestui raport și al eforturilor care au fost făcute în cadrul acestei comisii? Ei bine, cred că obiectivul principal este de a analiza cu adevărat uh, uh cauzele care au condus la situația actuală, cu un prim obiectiv care ar fi să extragem acele învățăminte uh, care se impun, să formulăm propuneri care să permită o limitare a impactului crizei sau care să permită ca astfel de crize să nu se mai reproducă pe viitor. Acesta ar fi primul obiectiv al acestui raport și al eforturilor pe care le depunem aici. Și în al doilea rând, la fel de important, o, să găsim resursele necesare și să facem propuneri pentru a uh, reduce la minim efectele acestei crize, impactul asupra calității vieții și vieții profesionale a cetățenilor, precum și asupra sentimentului de siguranță pe care aceștia trebuie să-l aibă față de viitor. De aceea, din punctul meu de vedere, am dorit să subliniez aceste obiective principale și, dacă îmi permiteți, aș reveni acum la acele puncte care au fost abordate aici. Aș face următoarele observații. S-a discutat în cadrul acestei comisii și în general și în Parlamentul European despre problema Greciei deja de mai multe ori uh, s-a tot spus care sunt uh, responsabilitățile uh, pentru situația din Grecia și pentru situația din sudul Europei și cred că suntem acum într-un moment în care plătim prețul pentru aceste, aceste responsabilități și având în vedere situația din ultimele săptămâni și anume situația euro și, a, și dimensiunea pe care a căpătat-o criza, dar dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat în afara zonei euro, nu ar fi credibil nici față de cetățeni și nu ar fi productiv nici față de activitatea pe care o desfășurăm aici, să încercăm să localizăm uh, problemele actuale numai în Grecia. Nu cred că trebuie să atribuim responsabilitățile acestei crize numai uh, sudului Europei. Știți că PIB-ul Greciei reprezintă numai 3% din PIB-ul european, deci nu cred că mm, ne vom ridica la nivelul așteptărilor dacă ne vom concentra în perspectiva problemelor actuale numai pe aspectele bugetare ale sudului Europei și ale Greciei. Cred că avem aici probleme structurale, probleme legate de guvernanța zonei euro și de guvernanța economică în general. Problema este că există o guvernanță economică mondială pentru că piețele sunt mondializate, sunt puternice. Și astea sunt niște lucruri evidente, nu au nicio legătură cu ideologia politică, sunt niște fapte concrete vizibile și tangibile pentru noi toți. Acesta era primul punct și un altul la fel de important este să vedem ce facem acum, ce facem începând de acum. Și s-au făcut propuneri foarte importante prin raportul lui Pervenche. Colegii au spus de asemenea niște lucruri foarte interesante în cadrul acestei discuții. avem nevoie de o punere în aplicare mai strictă și de o mai bună supraveghere a, a pactului de stabilitate și creștere. Toată lumea este de acord cu asta și aș mai adăuga că nu avem nevoie în viitor de noi linii care să divizeze nordul și sudul sau care să divizeze, să diferențieze statele membre vechi de statele membre noi, dacă ar fi să tragem o concluzie din criza actuală, este tocmai că avem nevoie de o Europa mai puternică, de o coeziune mai mare între statele membre ale Uniunii Europene și de o mai bună implementare a regulilor comune. Și avem nevoie și de un echilibru. Adică de niște reguli mai echilibrate care să ne permită o mai mare stabilitate bugetară o mai bună adaptare bugetară și financiară. Avem nevoie de reguli comune care să ne garanteze stabilitatea bugetară, adaptarea bugetelor, dar care să și protejeze ocuparea și să ne garanteze viitorul și să ne permită să atingem o dezvoltare durabilă. Și un ultim punct, dacă îmi permiteți. Eh, s-a vorbit foarte mult în Europa, în lume, de o problemă cu care ne confruntăm, și anume îmbătrânirea populației. Și, bineînțeles, s-a vorbit foarte mult despre reforma sistemelor de protecție socială, s-a vorbit în Grecia și în multe alte state europene. Și în acest uh, document nu se vorbește deloc despre uh, problema îmbătrânirii populației și despre reducerea natalității. După părerea mea, este o provocare foarte importantă la care Europa trebuie să răspundă pentru viitor și avem nevoie de propuneri la nivel european. Nu cred că putem să ne rezolvăm problemele limitându-ne la soluțiile care sunt propuse în cadrul um, reformelor uh, sistemelor de protecție socială. Sigur, aceste măsuri sunt necesare, dar nu vor permite uh, rezolvarea completă a problemelor și tăierea răului din rădăcină. Ca primă prioritate ar trebui să uh, ne gândim la o protecție și o stimulare a natalității. Um, e nevoie de stimulente, având în vedere ceea ce se întâmplă în diferitele state ale Europei. Aceste stimulente nu ar trebui să sufere de reducerile bugetare. Kiitoksia puheenjohtaja. Doamna Iacosari. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această săptămână suplimentară ce ne stă la dispoziție poate ar trebui să fie folosită de către membrii pentru a discuta în cadrul grupurilor politice. În cadrul acestor grupuri politice ar trebui să se stabilească clar viziunea pe care fiecare în parte vrea să o uh, aducă în acest raport. Poate există două, trei evenimente istorice care ar trebui să fie menționate în raport. Mie personal, mi s-ar părea suficient ca, pe lângă analiza Parlamentului European, să spunem aici, în raportul acesta, faptul că avem nevoie de un control independent asupra piețelor financiare. Cu toții suportăm riscurile și, prin urmare, cred că este echitabil ca cu toții să avem obligația, responsabilitatea de a implementa măsuri preventive pentru diminuarea riscurilor. Lucrul acesta este important atât pentru noi cât și pentru cetățeni. Și iar uh, aceste aspecte ar trebui să fie ținute, luate în considerare de către comisie. Ne dorim o mai mare transparență în cazul impozitării, de asemenea Uh, paradisurile fiscale ar trebui să, fie, să dispară, iar politica fiscală ar trebui să fie coordonată și integrată astfel încât politicienii să poată, să-și poată aduce aportul la, la cizelarea politicii fiscale uh, analizarea aprofundată a gradului de îndatorare. Ei, avem uh, datorii bune, dator datorii proaste. Există aceste două categorii. În momentul în care o economie se îndatorează, dar uh, aceste fonduri sunt investite în inovație, în cercetare, atunci datoria este una bună. Lucrul acesta trebuie să se reflecte în analiza integrată în acest raport. Mai există, de asemenea, un aspect uh, insuficient uh, discutat. Poate că este naivă părerea mea, însă cred că cu toții ar trebui să spunem că politica economică și politica monetară trebuie să fie mai uh, bine integrată în cadrul sistemului educațional. Fiecare cetățean în parte trebuie să înțeleagă ce înseamnă această politică. Nu este doar vina băncilor uh, că s-au putut vinde atâtea instrumente financiare mult prea complexe. Uh, cetățenii în sine, clienții respectiv, ar trebui să înțeleagă și ei ce cumpără, în ce investesc. Oamenii trebuie să înțeleagă aceste sisteme, iar uh, noi trebuie să punem accent pe această cerință societatea valorilor, comunitatea valorilor, un aspect esențial, după părerea mea, pentru viitor. Îmi dau seama că cu siguranță acum există oameni inteligenți în întreaga lume care încearcă să uh, să creeze noi instrumente financiare și mai complexe decât cele cu care ne-am confruntat până acum, iar cetățenii, clienții ar trebui să înțeleagă complexitatea acestor sisteme. Prin urmare, în săptămâna aceasta suplimentară ar trebui să ne ocupăm de cizelarea mesajului esențial pe care dorim uh, noi, cei din Parlament, să-l transmitem cetățenilor, Comisiei și Consiliului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Permiteți-mi la rândul meu să iau cuvântul. Coordonatorul nostru și uh, raportorul nostru din umbră, domnul Schmidt, a spus deja multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun și eu. Prin urmare, voi fi uh, cât se poate de succint. succint. Consider că trebuie să facem o diferență clară între uh, criza globală și criza cu care ne confruntăm noi în Europa. Cred că am fi ajuns la această criză europeană chiar dacă nu ar fi apărut criza mondială. În Europa ne confruntăm în esență cu o criză politică. Acum ne aflăm la o intersecție aici în Europa și trebuie să alegem calea de urmat pe viitor. Cred că a elimina greșelile trecutului nu este suficient. Nu am face decât uh, să ameliorăm greșelile și să continuăm pe aceeași cale ca până acum. Nu, trebuie să alegem noi căi. După cum spunea domnul Engel și alții, trebuie să ne întrebăm în momentul de față cum, care este viziunea noastră pentru o nouă Europa a viitorului. Avem nevoie de o nouă bază pentru funcționarea uh, Uh, Uniunii Europene și pentru funcționarea zonei euro. Iar lucrul acesta are un efect puternic asupra poziției uh, uh, statelor membre, asupra poziției tuturor instituțiilor europene. Iar acest aspect consider că ar trebui să fie pus mai bine în lumină. Mai există o, o serie de. Există acum o serie de, de soluții și propuneri care au fost deja elaborate și vor fi elaborate în viitor, um, soluții cât se poate de inovatoare, de care avem nevoie. E clar că avem nevoie de o Uniune Europeană mai puternică. Nu cred că cineva se îndoiește de lucrul acesta, însă cu toate acestea va fi dificil de implementat această doleanță a noastră. Asta în primul rând. În al doilea rând, după cum spunea și Pascal și, și alții, concluziile noastre trebuie să fie ușor de înțeles. Trebuie să fie formulate în așa fel încât recipienții să poată transmite mai departe mesajele noastre. Dorim să utilizăm acest uh, efect de multiplicare și tocmai de aceea avem nevoie de niște mesaje simple, ușor de înțeles, vizibile. Și tocmai de aceea, în acest context, uh, mă întreb dacă nu ar mai trebui să lucrăm asupra structurării mesajului. Am vorbit uh, despre piața financiară, avem o serie de mesaje, spunem că asta și asta trebuie să fie reglementată aici avem deja propuneri, asta mai trebuie să fie implementată etc. Mai trebuie însă să ne referim și la structura care a fost deja pusă în discuție. De curând am, am fost la o întâlnire la Berlin, la care a venit și Pervonș și, uh, și uh, uh, alți uh, membri ai comisiei și acolo uh, se spunea clar că structura instituțiilor financiare ar trebui să fie pusă în discuție. Oare nu, aveam, nu avem nevoie de niște structuri mai simple Bine, da, asta ține totul de partea financiară, de piața financiară. Avem o serie de propuneri care se adresează și se referă la instituțiile europene. Trebuie să stabilim care este poziția uh, Uniunii Europene pe plan internațional, care sunt uh, rolurile și misiunile nou uh, obținute de fiecare instituție în parte. Mai avem și propuneri care se adresează fiecărui stat membru în parte. Și în acest context, se pune uh, întrebarea dacă pe lângă apelul uh, adresat statelor membre de a-și uh, rezolva problema datoriei publice, nu ar fi bine să le cerem statelor membre să includă și o clauză în propriile lor Constituții uh, cu o clauză cu privire la un plafon maxim al datoriei publice. Poate că în cazul în care o astfel de prevedere ar fi introdusă, cu, uh, numărul de încălcări ar fi mult mai redus. Și încă ceva. Uh, în uh, momentul de față, criza mondială pare a fi ameliorat. Nu mă refer acum la criza zonei euro. Însă îmi dau seama că situația asta este doar una de tranziție. Banca Centrală Europeană a publicat uh, cu câteva zile în urmă un studiu în care uh, spunea că uh, volumul uh, Uh, instrumentelor financiare derivate care vor fi vândute și achiziționate în următorii doi ani se va ridica la valoarea de 200 de miliarde de euro, e bine, văzând aceste date, îmi dau seama că cu siguranță ne vom confrunta și pe viitor cu, uh, cu probleme. Prin urmare, e, ar fi bine să rezolvăm uh, problema acum. Iar în final, permiteți-mi să spun că, după părerea mea, situația mondială se va îmbutăți doar dacă toți vor colabora, toate statele uh, vor colabora la nivel mondial. Adică japonezii, americanii, europenii, cu toții ar trebui să se îndrepte pe aceeași cale. În ciuda tuturor uh, misiunilor, misiunilor asumate în cadrul G20, ne dăm seama că în continuare există disensiuni. E clar că trebuie să ajungem la un numitor comun, măcar în proporție de 95%. Dacă nu vom face lucrul acesta, atunci vom deschide ușa Uh, arbitrajului uh, regulatoriu și vom uh, face nimic altceva decât să încurajăm pe unii și pe ceilalți să lupte pentru atingerea propriilor lor obiective naționale. Prin urmare, avem nevoie de consens. Pervonș, ai cuvântul acum. Mersi, cum și cum Mulțumesc. Din câte am există și reprezentanții altor direcții de la Comisie. Așa este? Nu, nu e cazul. Pentru că se pare că DJ Concurență a spus că DJ Ecfin sau DJ Marve ar putea fi interesate, așa mi s-a părut. V-aș propune, domnule președinte, să invităm Comisia și alte direcții generale să ne transmită mesajele pe care le consideră importante. În primul rând, doresc să mulțumesc foarte mult pentru acest moment, deoarece cred că această lucrare și acest apel la care pe care l-a lansat Otmar uh, marcarea cu privire la depunerea amendamentelor uh, de la început și cred că față de reuniunea precedentă am făcut un pas mare înainte și anume considerăm că prelungirea termenului de prelungire a termenului de punere amendamentelor de pe 15 pe 22 nu, nu își dorește neapărat să crească în mod exponențial numărul de semne care va apărea și de rubrici care apărea pe lista de amendamente pe care va trebui să discutăm, însă, din potrivă, trebuie să încercăm să le reducem și anume mai mult timp pentru mai puțin amendamente și sper că această reuniune va contribui la acest lucru. Avem o problemă în legătură cu metoda, iar uh, sunt pe deplin disponibilă. Ce săptămână între 15 și 22 o să elimin tot ce am în agenda pentru a sta la dispoziția tuturor, însă problema care se pune după este să vedem cum ne organizăm, pentru că Așa cum ați spus și dumneavoastră, unii dintre noi vor fi în Statele Unite, asta săptămâna viitoare. Înțeles foarte bine că săptămâna viitoare, sau mă rog, chiar săptămâna aceasta încep să se elaboreze anumite amendamente, dar există și o săptămână 15-22, astfel încât grupurile să reușească să se pună de acord. Adică, dacă nu vrem să ajungem la acea bătălie unde toată lumea a spus că nu vrea să ajungă, trebuie să încercăm să identificăm o modalitate, să profităm de această săptămână pe care avem din 15 până în 22, astfel încât toată lumea să identifice în mod corespunzător care sunt uh, aspectele pe care le consideră prioritare în momentul în care vom face rezumatul raportului și să fie și un punct de vedere armonios. Nu vreau să insist pe fond. Întrebarea acum e dacă facem toți împreună același lucru sau discut cu fiecare în parte, aș prefera să facem și una și cealaltă, așa că aș propune să aibă loc o întâlnire sau două în timpul săptămânii la Strasburg cu raportorii din umbră și o să scriu fiecare dintre raportorii din umbră pentru a le comunica disponibilitatea mea de a discuta cu grupul de lucru. Um, cred că aceasta este metoda cea mai corectă. Pe fond, am înțeles astăzi că Parlamentul European are propria sa aspirație de a lansa un proiect în acest sens. Nu știu dacă sunt de acord cu colegul Engel, în orice caz există un alt punct în legătură cu care sunt de acord. Dumnezeu spune că, mă rog, nu e neapărat de acord cu paragraful 150, 144, ci cu 153. Nu suntem singurii care spunem acest lucru, dar suntem singura instituție care putem spune acest lucru. Mulți dintre analiști spun astăzi că nivelul de dezvoltare al Uniunii Europene, dacă vrea să facă față globalizării, îl reprezintă 1900, perioada 1930 în Statele Unite. Iar această perioadă 1930 în Statele Unite, ne aduce aminte că s-a produs atunci o criză a bugetului federal, mă rog, și Acum, acest lucru reprezintă cam 23% din bugetul actual, cel care are 1930. Raportul ăsta nu se face de azi pe mâine, iar cel pe care îl avem, tocmai în această direcție se îndreaptă. Există costuri pe termen lung, există și celebra alineat 154 care vrea să organizeze modul de gestionare a Uniunii Economice și Monetare pe care nu putem să luăm de mâine pentru că nu o să le cerem domnului Barnier și Olirân să demisioneze și să provocăm o criză instituțională. Dar, dacă ne gândim la caracterul generalist pe care îl avem, cam asta este sensul. La dessus je pense que j'ai... Am această impresie de la bun început că putem reuși la obiectivul nostru de această comisie. și, mă rog, ies la lumină astăzi, da, ok, mă dau de gol punctul care este cel mai dificil este analiza condițiilor de ieșire din criză. Și asta nu e vorba de ceva pe termen lung, ci pentru ce vom face mâine dimineață. Și anume, e vorba de amendamentele pe care și unii și ceilalți le vor depune în legătură cu politica de rigoare, riscul de a perturba creșterea sau ne întrebăm, dacă ne uităm la ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în Statele Unite și ne dăm seama că, dragă Frank Engel, sunt ultima care mitizează creșterea. Dacă te uiți peste text, la un moment dat, la partea propune, nici măcar nu apare decât o dată cuvântul creștere, sau maxim de două ori. Pe de altă parte, nu cunosc să existe vreo companie care să poată să progreseze dacă nu face investiții. Iar această investiție trebuie să vină de undeva și trebuie să vedem de unde. Ori eu nu fac altceva decât să desfințez un alt mit, cel al datorii. Azi nu vorbim decât de datorii. Și cum spune doamna Iaconsari, datoria, ă, când e o datorie inteligentă, înseamnă că s-a făcut o investiție. Și trebuie să vedem în ce mod, unde, de unde luăm investițiile pentru mâine. Statele membre cred că și-au epuizat capacitatea de datorare. de unde și această uh, Uh, întrebare care apare în raport și aici nu mi s-a părut că e cineva care se opune, problema eurobondurilor, euroobligațiunilor, incapacitatea Uniunii Europene de a se împrumuta. Mă rog, nu e vorba că trebuie să facă și ale greșelile pe care le-au făcut statele membre, dar să folosească această pârghie pentru a corecta dezechilibrele în materie de competitivitate între statele membre și să propună un proiect care să sprijine Uniunea Europeană în procesul de globalizare. Cât privește acest mit al datoriei, am urmărit oarece dosare pe această temă în Parlament și pot să vă spun că mi-aduc aminte că au existat dezbateri în legătură cu problema îndatorării consumatorilor. Și, în mod deosebit, în ceea ce privește acele credite tip revolving. Aceste credite tip revolving sunt, de fapt, o mașină de îndatorare absolut infernală pentru consumatori. Și, totuși, nu mi-aduc aminte să fi fost vreo sentință, vreo condamnare fermă a acestor mecanisme de naturare. Bine, nu spun că uh, această datorare a familiilor, a gospodărilor, prin care se datorează un întreg sistem bancar și mm, care funcționează, să zicem, în condiții ideale, chiar și așa, uh, gradul de datorare al statului este cea mai mare nenorocire pe care o poate produce economia reală în ziua de astăzi fac acest lucru de voie pentru că cred că această parte care corespunde probabil ceea ce domnul Olish mi spunea că ține de ideologie, această parte este de fapt nucleul dur al discuției noastre și cred că spiritul intervenției lui Pascal Canfin sau lui Sergio Coferati sau lui Otmar Caras ne vor permite să fim cu toții la grămadă ceva mai inteligenți. Iată două observații caracterizante pe care aș vrea să le fac. Două minute, dacă îmi dați voi, aș dori să răspund uh, și unul și celorlalți. Mă tem că o să dureze cam mult, dar eu una sunt dispusă să mă bag la așa ceva și aș putea să răspund tuturor. Însă, mă tem că în acest moment poate că e prea mare bătaia de cap. Poate dacă am face ceva mai telegrafic, așa ca să priceapă toată lumea cât uh, de atent am fost la tot ceea ce au spus. Doamna Peticaine nu mai este în sală, ceea deci ce am luat-o înainte, și cred că ceea ce spune dumneiei uh, în legătură cu problema Elena nu schimbă problemele de fond pe care le avem, asta am spus și în introducere. Nu pot decât să fiu de acord cu această abordare care corespunde celor spuse doamna Podimata nu s-a întâmplat norocirea din Grecia din cauza lui Golden Sachs, ci nenorocirea este pentru că nu există un om care să conducă bine un Economică și Monetară, nu există un pilot al acestei nave. Și uh, cred că, problemă și de ideologie, dar cred că în propunerile pe care le face un alt coleg și spune că sunt niște elemente cheie, uh, aș putea să-l trimit să citească niște alineate unde sunt prezentate exact temele care le îngrijorează pe dumnealui în legătură cu imm ul 145, în ceea ce privește nevoia de sprijinire a băncile uh, regionale 192, agenție de rating 182, iar în ceea ce privește participarea lucrătorilor la Consiliul Administrației 181. Domnul De Jong se pronunță în legătură cu încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Cred că, oricum, această încredere este foarte fragilă pentru că această Uniune Europeană nu susține proiectul european care este aspirația cetățenilor noștri și cred pur și simplu că, pentru a împăca și capra și varza, această problemă a dialogului social la scară europeană reprezintă și el un instrument în unde trebuie să insistăm. Madame Alvarez insiste sur le Doamna Alvarez a insistat pe dimensiunea privind creșterea din pact și eu am identificat asta ca fiind unul din punctele pe care să se axeze discuția, deși este un punct dificil. Domnul Thomas Mann, care e încă în sală, deci o să-i răspund, pentru că astfel vom putea intra în discuția care spuneam că va fi dificilă. Uh, cred că a trăi în societate înseamnă a respecta niște reguli și în Franța unul din drepturile fundamentale e este următorul, libertatea, începe acolo, libertatea ta începe acolo unde se sfârșește libertatea celuilalt. Este un punct de disciplină și pactul nu este suficient pentru crearea unei valori adăugate europene. Știm cu toții că ducem lipsă, lipsește această valoare adăugată europeană și ar trebui să uh, gândim reforma economică și monetară tocmai din acest punct de vedere și uh, când mă uit la lucrările grupului uh, care se prezidat astăzi de domnul Van Rompuy, trebuie să spun că sunt un pic îngrijorată. Mi-e teamă că uh, se vor concentra numai pe întărirea caracterului disciplinar al pactului, cu riscul ca, în momentul în care acest punct va fi definitivat, celelalte elemente care mai trebuie discutate nu o să mai fi abordate și se va refuza chiar discutarea lor. Și dacă așa va fi, nu o să facem niciun progres. Și poate că în viitor, nu știu, care din țări și-ar dori o uniune economică și monetară în care toate țările să funcționeze cu excedente bugetare, e bine, acest lucru rămâne un vis, nu o să meargă. Da, este un lucru dificil. Disciplina este importantă, dar să nu începem cu disciplina, pentru că știm cu toții că avem nevoie de ea și o să ajungem până la urmă la ea. Dar dacă începem cu ea, omorâm din fașa orice discuție suplimentară. Um, în ceea ce privește intervenția Comisiei, nu mi s-a părut că sunt în dezacord cu comunicările Comisiei uh, privind, de exemplu, ajutoarele de stat. În momentul în care statele au validat condițiile de sprijin față de bănci, nu au fost uh, definite aspectele, uh, condițiile necesare privind finanțarea IMM-urilor, evitarea paradiselor fiscale, etc. Poate că Comisia avea ideile bune, dar asta nu înseamnă că statele membre și șefii de stat și de guverne au și făcut lucrurile cum trebuie și au implementat acele măsuri care trebuia să însoțească planurile de sprijin uh, pentru bănci. Domnul Schmidt. Sunt de acord. Modelul nostru trebuie să se bazeze pe o Europa mai puternică, dar nu orice, nu orice fel de Europa. Și spuneți că avem nevoie de sprijinul opiniei publice. Asta și ne dorim. Dar dacă dacă le spunem că după această criză, modelul care funcționa înainte rămâne modelul potrivit, atunci nu trebuie să fim surprinși dacă o să vedem o reîntoarcere spre naționalism, exact de ce ne era teamă. Și o închidere în sine, pentru că oamenii nu mai au încredere într-un model care uh, a avut uh, derapaje. Suntem cu toții de acord că trebuie să luptăm împotriva naționalismului și atunci nu trebuie să-l creăm. Ați mai spus că E nevoie de acea comisie de anchetă și rețin acest lucru, îi atrag atenția și domnului președinte. E o idee la care mă gândesc de mai mult timp și n-am aprofundat-o între timp, însă în momentul în care vom discuta despre ce, cum vor continua lucrările noastre, va trebui să abordăm și acest punct. Dacă vă duceți aminte, am evocat odată această necesitate, dar s-a pierdut pe drum. Uh, Comisia Europeană Europeană a creat o structură de um, anchetă care să vadă ce s-a întâmplat uh, uh, cu Goldman Sachs, de exemplu, și dacă folosim această abordare a Comisiei de Anchetă în problema Greciei, nu știu dacă n-ar trebui să ne gândim un pic mai mult înainte, dar trebuie să avem acest de mers, uh, acordându-i în același timp acestei comisii de anchetă toate mijloacele de care are nevoie. Uh, stimate coleg, ați spus uh, că trebuie să arătăm că mesajul nostru este cel potrivit și că e nevoie de un consens uh, cât mai puternic. Da, mesajul este cel bun, dar trebuie să avem o discuție prin care fiecare dintre noi să se recunoască în acest mesaj și să nu fie un simplu copy-paste al unor politici. Uh, mi s-au reproșat lucrurile formale. Într-adevăr, pot să scriu orice. Mi se cere să scriu o rezoluție, vă scriu o rezoluție, dar nu mă pricep deloc la partea de formă. Sigur că vom avea nevoie de acest gen de exercițiu și o să-l las pe domnul președinte să decidă modul în care se va organiza așadar partea de comunicare pe marginea acestui raport și lizibilitatea acestuia. Sigur că voi încerca să aplic acest lucru la amendamente, atât pe partea de substanță cât și pe partea de formă. Dar da, mi-ați cerut să mă ocup de partea de actualizare a informațiilor și vă răspund că da, voi face asta dacă se consideră că asta este treaba mea. Acum, la punctele cheie, Uniunea Europeană în raport cu mondializarea, uh, drepturile și obligațiile, este de fapt spiritul alinatului 73, care, într-adevăr, trebuie dezvoltat. Nu am scris asta și vă mulțumesc că ați identificat acest element ca fiind unul important. Alternativa austeritate și creștere, cred că s-a vorbit foarte mult despre asta și eu însă mi-am vorbit mult, este unul din punctele pe care trebuie să avansăm. Doamna Swiburn, a, mie, văd că nu mai este în sală, dar mi-ar fi plăcut să-i spun ceva. Ideea că mobilitatea se îi afectează numai pe cei bogați sau numai pe cei săraci este o afirmație pe care am cumpărat-o gratuit de la unul din membrii Goldman Sachs. În orice caz, mă bucur uh, că s-au făcut atâtea contribuții legate de punctele pe care le-am menționat eu în raport. Um, uh, uh, cred că am răspuns însă deja la partea legată de datoria publică. Sergio Coferati. Multe din punctele pe care le-ați subliniat legate de echitate față de mm, curățarea bugetară și uh, acea politică credibilă de dezvoltare, acea perspectivă de viitor care trebuie oferită uh, cetățenilor, sigur că sunt de acord, sunt condiții de ieșire din criză și sper că mesajul va fi unul de speranță. Acum, în ceea ce privește participarea angajaților eh, la decizie, sunt de acord cu dumneavoastră. Eh, dacă întreprinderea respectivă este în faliment și angajații au achiziționat și acțiune, atunci ce se mai întâmplă cu ei? Însă, trebuie să luăm uh, și în calcul și cazurile în care acțiunile companie, companiei respective uh, cresc foarte mult la bursă și uh, atunci poate că acționarii ar dori să vândă o parte din acțiuni tocmai ca să câștige rapid bani și vor pierde controlul asupra conducerii companiei. De aceea trebuie să um, creăm niște structuri alternative de gestionare a uh, companiilor de tipul uh, societăților um, reciproce mutuale, tocmai pentru a permite un control asupra capitalului companiei. Elisa Ferrera, într-adevăr ați vorbit de cele patru puncte cheie ale mesajului. Uh, sunt de acord cu ele, sunt și niște mesaje cheie ale politicii social-democrate, mai ales în ceea ce privește importanța unui model european care să fie atractiv și pentru celelalte spații ale uh, planetei. Ideea se regăsește deja în alineatul 157, dar sigur că voi fi de acord să o aprofundez. Și următorul coleg a plecat, dar cred că i-am răspuns deja la partea pe care cădem de acord. Acum mai sunt și unele părți unde sunt mai critică. Uh, în Letonia, de exemplu, am văzut că uh, o țară care își pierde um, bogăția vie uh, nu poate să se, să-și regăsească creșterea. S-a vorbit și despre importanța IMM-urilor în procesul de creștere și Uniunea Europeană trebuie să-și păstreze importanța pe care o acordă inovația și este acest lucru poate fi făcut în mod pozitiv. și următorului coleg i-am răs- următoare colege i-am răspuns, mai ales în ceea ce privește îmbătrânirea populației. Um, alinatul 84 vorbește despre uh, îmbătrânirea populației și mai ales uh, se întreabă dacă există consecințe pe care ar trebui să le aprofundăm. Doamna Iaconsari, când uh, se pune problema educației, tot timpul sunt puțin, sunt puțin ezitantă, pentru că iarăși o să îi uh, deranjăm, între chilimele pe cetățeni, tot impunându-le niște mm, acțiuni de formare, dar nu ne legăm deloc de bancherii foarte vicleni care propun tot felul de soluții uh, complexe. În momentul în care tot criticam uh, ce se întâmplă cu fondurile de pensii, a trebuit să recunoaștem că suntem cu toții implicați în această strategie a um, fondurilor de pensii, pentru că cu toții ne dorim uh, o rată de randament cât mai ridicată și ați reamintit foarte bine că um, etica și valorile sunt foarte importante în această lume axată pe bani. Acum, dimensiunea politică și faptul că Europa se află la o răscruce de drumuri, cred că suntem cu toții de acord. Uh, această comisie dorește să arate că noi suntem instituția europeană care putem face, uh, putem face ceva, putem transmite acest mesaj. Sigur, acolo unde lucrurile se complică, intrăm în echilibrul care trebuie atins între curățarea bugetelor și capacitatea de a aduce o valoare adăugată în Europa. Uh, iată răspunsurile mele și subliniez caracterul extrem de important al următoarei săptămâni. Mulțumesc, Pervon, și ne vom revedea așadar la ora 3.